Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen. Stimați colegi, stimate colege, continuăm cu reuniunea comisiei noastre. Trecem la punctul 11 de pe ordinea de zi și anume deșeurile de echipamente electrice și electronice. Este o temă foarte importantă. Avem aici un raportor foarte cunoscut, domnul Karl-Heinz Florenz. El este cel care ne va introduce în temă. Domnule, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. În anul 2002 am încercat pentru prima oară în cadrul Uniunii Europene să organizăm aceste deșeuri de echipamente electrice și electronice după directiva auto. A fost o provocare foarte mare am încercat pentru prima oară să facem acest regulament, să reunim, să reunim mai multe regulamente în Europa. Totuși, această punere în aplicare a legislației este foarte importantă la nivel național. Există foarte multe regulamente care au luat ființă în urma acestor proceduri. Foarte mulți oameni nu știau exact cum să pună în aplicare noile directive primind, privind deșeurile. Acum câțiva ani nu se știa clar care va fi până la urmă, cum vor fi până la urmă implementate. Aceste deșeuri au crescut foarte mult în, în ultimul an și și în viitor va fi la fel atunci când uh, cineva are copii și cumpără aparatură electronică, acestea, bineînțeles, se învechesc foarte repede. Produsele din care sunt făcute trebuie să fie reciclate. Iar la sfârșit, la sfârșit astfel de deșeuri trebuie să fie revalorificate. De aceea, în anul 2000, am uh, lucrat foarte mult uh, în, acest uh, în acest sens. Ne-am dat seama că va, vor exista probleme în ceea ce privește materiile prime în viitor, așa că era nevoie de acțiune. Și mai există și o altă problemă foarte mare. În ceea, acest lucru nu a fost foarte reușit la prima directivă, nu a fost atât de reușit pe cât ne-am fi dorit. Doar 40% dintre aparatele electrice în ceea ce privește au fost reciclate de către consumatori. Trebuie până la urmă să recunoaștem faptul că doar 33% din toate aparantele electronice au luat acest drum. Trebuie să ne întrebăm de ce se întâmplă acest lucru, de ce este doar această, acest procent de 33%, nu este unul foarte mare. Este foarte neclar ce se întâmplă cu acele substanțe care sunt poluate și cum sunt acestea uh, mai departe reciclate unde sunt toate acele substanțe care au rezultat din cele celelalte 70% de procente din aparat, 70% de procente din aparatura care nu a fost reciclată. Comisia a reacționat la aceste lucruri și ne-a făcut mai multe propuneri. Cred că, în general, aceste propuneri sunt foarte bune. Dar întotdeauna există și oponenți. Avem o piață internă foarte, foarte mare, dar în ceea ce privește deșeurile, mai ales în cazul deșeurilor electronice, există regulamente naționale foarte puternice. Eu cred că nu așa trebuie să se procedeze, trebuie să mai discutăm despre aceste lucruri, să ajung la primul meu punct și anume o întrebare a Comisiei. În vechea directivă se spunea următorul lucru. În ceea ce privește mediul, uh, domeniul de aplicare, se făcea o paralelă între mai multe documente și anume despre cum se cum era cuvântul cheie în legătură cu deșeurile electrice. Dacă văd corect, în, la punctul 95 apar aceste probleme. Dacă standardele ar fi destul de ridicate, atunci se poate într-adevăr ajunge la această cifră de 95. Dacă e să avem un standard care să se menționeze, atunci pe mine mă mulțumește aceast, acest nivel de 95, dar aș vrea să știu de ce Comisia a făcut această propunere și de ce trebuie să existe acest nou domeniu de aplicare. Probabil că ar fi mai bine să se armonizeze cele două documente. În ceea a existat, în ceea ce privește cota, a existat o propunere de 5, alta de 11 kg și atunci, ca și înainte, uh, s-a discutat despre aceste probleme în cadrul mai multor întâlniri. Era vorba despre o concurență între Consiliu, Parlament. Până la urmă am ajuns totuși la uh, Uh, la, greu, la 4 kg. Pentru Republica Federală Germană a a ales 14-15 kg și în Austria s-a ajuns la o greutate mai mare. Acum nu ne mai dorim să existe această măsurare în kilograme, ci să se măsoare totul în procente. Procentele se vor uh, orienta pe, uh, pe cantitățile care au fost puse în uh, comerț. Desigur, se poate discuta despre procente, însă să nu vedeți procentele ca pe o formă de pediapsă, ci noi dorim prin aceste procente să putem să asigurăm resursele pentru nepoții și strănăpoții noștri. Nu putem să cumpărăm doar produsele și apoi să le aruncăm. Trebuie să putem să folosim materiile prime din ele, care se mai pot refolosi. A aceste lucruri sunt uh, problematice în noile state membre. Mie mi-e greu să accept că există încă probleme aici și trebuie să găsim niște soluții. Și îi doresc să întreb uh, pro, uh, Comisia cum se ajunge la acest procent de 65%. Spun, ați spus, propus da, da, într-adevăr, câteodată face propunerea, ă, comisia propuneri. Deci e vorba de business to business, to business și business to consumer. Voi încerca să mă concentrez mai bine. Cred că este un plan bun, dar este foarte ambițios. Am nevoie, desigur, de sprijin, pentru că vă dați seama ce dificilă va fi această muncă. Și doresc să întreb uh, Comisia ce se va întâmpla până în anul 2016 și ce vom face între timp până în anul 2016. Mai există uh, niște lipsuri pe care am putea să le compensăm, am putea face un plan în mai multe etape. doar 30% dintre aparate merg pe canalul Triple E. Trebuie să știm exact în ce locuri se pot pune aceste um, aparate electronice la dispoziție, cine trebuie să plătească pentru reciclarea lor. Ex- Eu sunt de părere că și producătorii trebuie să uh, suporte o parte din aceste costuri, dar bineînțeles și consumatorii au o răspundere socială și trebuie să își aducă și ei contribuția în acest domeniu, să ducă aparatele la locurile de colectare și așa mai departe. Trebuie să ne asigurăm că pe această cale nu se vor pierde foarte multe aparate. Nu știu cum este la dumneavoastră în țări, dar uh, la mine când un uh, frigider, de exemplu, se strigă, a doua zi este gata aruncat și nu într-un mod oficial să fie dus spre reciclare, ci pur și simplu se dă la aparate Uh, vechi și este, este reciclat pe cale ilegală, astfel încât toate substanțele periculoase sunt eliberate în mediu. Deci trebuie neapărat să ținem cont de aceste lucruri și să le documentăm. Este clar că nu este simplu, însă acest prag de 33% trebuie ridicat și sigur Comisia are ceva de spus. Și acum trec la întrebarea care mie mi se pare cea mai dificilă și vorbesc aici despre înregistrarea producătorilor și definiția. Și atunci când am început să lucrăm, lucrurile au fost foarte dificile pentru că există din nou foarte multe reguli naționale. Eu trăiesc într-o țară în care există foarte multe reguli în fiecare land lucrurile sunt complicate și aici, așa că eu cred că pe o piață uh, internă atât de mare ar trebui cumva să se poată face această înregistrare. ar trebui să fie constituită o rețea, o rețea de informații, astfel încât o, mașinile de spălat și toate ce, o, o mașină de spălat produsă în Olanda să fi, poate fi folosită și în Portugalia. Mai există aici și chestiunea finanțării. În ceea ce privește costurile de reciclare, acestea sunt diferite de la țară la țară. Însă nu ar trebui să ne lăsăm dezorientați, avem într-adevăr o piață internă și eu pot să-mi închipui că gestiunea între Berlin și München, de exemplu, este mai dificilă decât cea dintre Berlin și Portugalia. Avem această piață internă și așa că putem să găsim soluții în acest sens. Însă atunci când, când, se întâmpl, când are loc această economie de piață, problemele se pot rezolva. Trebuie să fim foarte atenți în ceea ce privește această întrebare Mie mi se pare că e de fapt un pas înapoi atunci când autoritățile implicate, și aici intră și Ministerul Mediului, dar și multe alte instituții care se ocupă cu absorpția de fonduri la nivel național, iar ei și ei vor să-și păstreze, bineînțeles, stat, ă, statutul pe care îl au, dar totuși să fie 27 de reguli diferite mi se pare mult prea mult. Trebuie să găsim alte instrumente. Sunt uh, niște propuneri pe care industria le reprezintă, dar care sunt destul de învechite și pe care eu nu pot să le apăr acum. Până acum locurile de, con- de colectare erau cele importante și aici se luau costurile de la produc- cheltuielile de la producători. Și aici există o îmbunătățire, dar pe care eu nu pot să o accept, pentru că eu consider în continuare că și consumatorul are îndatoriri. Ceea ce vreau eu să vă propun este uh, este ceea ce urmează să vă spun. Există aceste întrebări foarte arzătoare noi cândva, domnule președinte, am hotărât că putem să reacționăm doar la ceea ce Comisia consideră că este corect să fie modificat. Eu m-am gândit întotdeauna că Parlamentul controlează administrația. Eu cred că, par, că noi acum trebuie să intervenim. însă noi putem să discutăm despre anumite domenii și să aducem modificări doar la ceva ce a propus deja Comisia. Însă nu mai trebuie să acceptăm acest lucru pe viitor. Eu m-aș bucura foarte mult dacă va răspunde Comisia la întrebările mele și mai ales în ceea ce privește definițiile business to business și business to consumer și, deasupra, și de asemenea și despre sistemul financiar. Cred că ne confruntăm cu o, democra- cu o birocrație foarte puternică în Europa. Am putea să, să economisim foarte mulți bani prin proiecte mai bune. Vă mulțumesc! Ja, äh, Da, vă mulțumesc, domnule Karl-Heinz Florenz, pentru această introducere în temă. Ceea ce ne-ați spus, da, e ceva ce va trebui să discutăm. Comisia are aici un uh, monopol puternic. Așa cum ați spus dumneavoastră, Comisia face propunerea și noi putem doar să venim cu modificări, însă Parlamentul nu are drept de inițiativă nici prin uh, noul tratat. Ați spus mai multe întrebări comisiei și să sperăm că reprezentanta comisiei va putea să vă răspundă. Yeah, thank you very much. Uh, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Îi mulțumesc și domnului raportor pentru aceste reacții inițiale. Le urez uh, o după amiază plăcută tuturor. Ar vrea să mă refer la ultimul punct despre care a vorbit domnul Florenț. Procedura de re reformulare. Vă asigur că am făcut acest lucru nu pentru a împiedica alte instituții să participe la dezbatere. Am făcut totul cu foarte multă bună credință, deoarece această procedură de formulare e un instrument in util atunci când se revizuiește o astfel de lege atât de recentă, care este pe cale de a fi pusă în aplicare în multe țări. Bineînțeles, în timpul acestei proceduri de reformulare există multe îngrijorări, iar procesul de reformulare, într-o oarecare măsură, ne poate ajuta să păstrăm anumite prevederi care nu trebuie reformulate. Deci această procedură a fost aleasă pentru a garanta și pentru a menține un anumit nivel de siguranță juridică și de continuitate. pentru ca astfel legislația să poată continua să fie operațională. Situația era destul de simplă la început. Aveam un act legislativ uh, recent. Experiența practică era de doar 2-3 ani, după care am trecut la o revizuire Iar raportorul a menționat într-un mod foarte cumprinzător anumite chestiuni administrative și juridice care au apărut de-a lungul acestui proces. Și a fost clar că trebuia să le reanalizăm. În al doilea rând, din punct de vedere al mediului înconjurător, trebuie să ne dăm seama că nu reușisem să fim la înălțimea așteptărilor din cauza unei poveri administrative mult prea ridicată. Pentru a reveni acum la sfera de aplicare. De ce nu am propus o schimbare a ordinii în situația actuală? Directiva privind uh, deșeurile de produse electrice și electronice ridică anumite probleme, deoarece directiva privind restricția de substanțe periculoase E din 95 e obligatorie, însă duce într-o oarecare măsură la nesiguranță în conformitate cu articolul 75. Prin această nouă propunere am avea o sferă de aplicare care definește o listă minimă de produse obligatorii, o listă exhaustivă pentru noi, deci am avea o sferă de aplicare fixă și clară și aceasta ar fi pragul minim de la care am pornit, însă, bineînțeles, statele membre, în conformitate cu articolul 175, ar putea modifica această listă. Dumneavoastră ați întrebat de asemenea dacă nu ar trebui să existe un nivel asigurat de tratare a substanțelor. Noi nu credem că prin uh, măsurile propuse am împiedica o reactualizare a acestei liste de substanțe în mod ulterior. Acum, în ceea ce privește obiectivul. Cifrele au fost stabilite în mod logic și în uh, conformitate cu informațiile noastre în jur de 85% din toate deșeurile de produse electrice și electronice sunt adunate. Deci 85% din aceste deșeuri sunt colectate în momentul de față. Asta înseamnă că 65% din produsele comercializate în anii anterior sunt colectate pentru reciclare. Din acest procent, doar o mică fracțiune sunt, este trimisă înapoi de către statele membre. Există un dezechilibru de 50, 50 de 40-50% și aici ne gândim că tratamentul se poate face în mod ilegal uh, și în anumite cazuri există bănuiala că se fac exporturi ilegale cu aceste produse. Noi trebuie să asigurăm uh, materiile prime, însă de asemenea trebuie să ne asigurăm prin directivele noastre că acest procent de 85% de produse care sunt colectate, deci acest procent de produse este tratat așa cum trebuie. Deci 85% din produse colectate înseamnă 65% din produsele comercializate. Însă asta nu înseamnă că întreg procentul de produse este tratat așa cum trebuie, în conformitate cu standardele noastre. M-ați întrebat de asemenea dacă este absolut necesar să prelungim sarcina producătorilor de a colecta aceste materiale sau dacă consumatorii ar trebui să fie responsabili. Noi credem că în multe ocazii acest lucru i-ar putea ajuta pe producători să-și îndeplinească obligația de a colecta cantități mari de deșeuri, de produse electrice și electronice. Producătorii ar controla întreg procesul astfel. Însă noi nu am hotărât uh, ca această prevedere să fie obligatorie. Am hotărât că este o măsură voluntară. Este o recomandare, un, uh, o încurajare pe care o lansăm statelor membre, însă nu este o obligație. Ceea ce privește registrele acum. Pe lângă țintele de colectare era cea de-a doua problemă din uh, acest proces de revizuire. Când am organizat consultările cu părțile interesate, în urmă cu 2-3 ani, când i-am ascultat pe toți cei interesați, ne-am dat seama că exista un nivel mult prea ridicat de povară administrativă, deoarece operatorii trebuiau să treacă prin mai multe exerciții de înregistrare în mai multe țări, de multe ori trebuiau să plătească de mai multe ori pentru același echipament. Pe baza acestor informații am dorit să avem un registru care să îndeplinească niște cerințe minime pentru o operațiune simplificată. Prima cerință minimă pe care am propus-o este ca un act fizic de registrare, deci completarea unui formular pe un calculator în fiecare stat membru, ar trebui să fie suficient pentru că astfel informațiile să poată ajunge la celelalte state membre și astfel operatorul să-și termine treaba. Această înregistrare, într-o singură, făcută într-un singur moment, ar permite uh, controlarea acestor uh, produse pe întreaga piață europeană. De asemenea, alte registre trebuie informate în legătură cu potențialul de a avea plăți duble. Și pentru a evita um, să se ceară încă o plată pentru înregistrarea produsului respectiv. Am dori ca operatorii economici să nu trebuie să fie obligați să aibă un sediu juridic în fiecare stat membru în care sunt prezenți. Noi credem că există și alte soluții. Acestea sunt primele mele comentarii. Domnule Florent, sper că v-am răspuns la primele întrebări. Bineînțeles, aștept, sunt gata să vă dau alte informații dacă am omis ceva. Vă mulțumim, domnule, pentru aceste informații. Avem timp până la ora 5. Am, există opt colegi care vor să ia cuvântul. Primul pe listă este domnul Zumachen propun să se vorbească maxim 3 minute, 2-3 minute. Vă rog, domnule coleg, aveți cuvântul. Suzanne, um, ehm, ik ben um, niet nieuw in het parlement. Ik heb hier uh, zes jaar geleden... Mulțumesc, eh, mulțumesc, domnule președinte. Eh, eu mă aflu la al doilea mandat de europarlamentară și m-am ocupat de acest dosar, nu-i așa, dragă Karl Heinz? și sunt foarte mulțumită că pot să o fac încă o dată. Uh, e vorba de o directivă foarte importantă, sunt convinsă de acest lucru și acum că am auzit și reprezentantul Comisiei, pot să spun că e o directivă care merită să fie îmbunătățită și revizuită. Ca totul să fie clar, vă spun că grupul nostru nu are nicio problemă în ce privește obiectivele și dacă putem avea o simplificare administrativă, ar fi bine pentru statele membre și trebuie să facem acest lucru și dacă, mai putem, dacă putem atinge mai bine obiectivele noastre de mediu, sigur că e bine să facem o îmbunătățire, însă modul în care o vom face va trebui încă discutat. În ce privește sfera de aplicare, <clears throat> pe mine mă satisface răspunsul Comisiei, însă, pentru că nu am mult timp la dispoziție, vreau să mă exprim succint. Uh, am fost, uh, m-a mirat ceea ce a spus uh, reprezentantul Comisiei în legătură cu obiectivul de 65%. Ideea mea inițială ar fi că, în primul rând, ar fi bine ca acesta să fie un obiectiv relativ, nu unul absolut, și cred că demersul e bun în sine, dar e destul de limitativ și răspunsul care a venit din partea comisiei nu face decât să facă și mai evident acest caracter limitativ. E frustrant să vedem că 85% din aparate sunt colectate, dar că mai apoi nu sunt prelucrate, tratate corespunzător. Uh, acum, venind la aceste 65%, oare este un obiectiv destul de ambițios? Oare că oare ar trebui să ne stabilim mai multe obiective până la urmă? Nu știu, dar ceea ce este necesar e să avem un, mai, un sistem mai bun de inspecție și control ca să vedem ce se întâmplă cu aceste echipamente după ce au fost colectate. Și ar trebui ca toți împreună să verificăm, dacă, să vedem dacă nu cumva este posibil să consolidăm în acest sens directiva. Și apoi, o, direc- o perspectivă pe termen lung, o altă frustrare a mea ar fi în legătură cu discuția inițială se referă la faptul că producătorii sunt responsabili, dar acesta este un principiu care rămâne doar pe hârtie. Și totuși este indispensabil, pentru că în anii trecuți ne-am dat seama că există producători responsabili care doresc într-adevăr să acționeze ca atare, uh, dar nu toți acționează așa și de aceea trebuie să recurgem la directivă pentru a îmbunătăți sistemul. De aceea ar fi necesare inițiative suplimentare pentru a consolida caracterul obligatoriu al directivei, nu doar în ce privește responsabilitatea individuală a producătorilor, ci pentru ca să ne, asigur, pentru ca să ne asigurăm că mm, deșeurile sunt tratate corespunzător, dar și că produse mai bune sunt puse pe piață un uh, profesor german foarte cunoscut. In, um, uh, in deze richtlijn. Ik hou het hierbij, voorzitter. Ik denk dat er nog heel veel dingen... Uh, uh, A insistat în acest sens și acesta este un principiu care trebuie introdus în directivă. Sigur, mai sunt și alte elemente asupra cărora am putea avea o discuție, dar oricum cred că pot să spun în rezumat că grupul nostru poate susține uh, uh, inițiativele Comisiei pentru a reforma acest text. Vă mulțumim, avem colegi care chiar uh, sunt foarte preocupați de acest domeniu al uh, deșeurilor, îl găsesc fascinant. Urmează domnul Panayotov. Thank you, sir. Thank you, chairman. <clears throat> This, uh... Domnule președinte, astăzi discutăm despre o chestiune foarte importantă. E vorba aici de faptul că pentru Uniunea Europeană trebuie să găsim noi posibilități, uh, să venim cu noi resurse pentru Europa, deoarece Europa plătește sume mari de bani an de zi, în fiecare an pentru a menține în viață această industrie a produselor și echipamentelor electrice și electronice. Este un text important. Comisia ne-a prezentat un document foarte valoros, iar sarcina noastră acum este să vedem care sunt cele mai bune elemente din acest document. Acum trebuie să prezentăm un nou document care urmează să fie implementat în cele 27 de țări membre pentru noi este cel mai ușor să acționăm astfel, deoarece deșeurile electrice și electronice conțin foarte multe elemente periculoase și costisitoare în același timp. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnul Mihail Tremop Tremopoulos are cuvântul. No? Then uh, Julie Gerling. care doamna Julie Gerling. Thank you, Chairman. Um, I'd just like to make some initial... Mulțumesc, spune doamna Gerling. Câteva comentarii în numele grupului meu. Când am citit această versiune reformulată, am fost uimită de lipsa de sofisticare în ceea ce privește gradul de înțelegere a pieței produselor electrice și electronice. Ideea este ca noi să creștem nivelul de materiale reciclate, însă în text nu există explicații care să ne arate de ce în anumite domenii lucrurile stau mai bine, de ce anumite produse sunt mai reciclate. Prin urmare, piața este prost înțeleasă. Aș vrea să știu de ce nu avem un comportament uh, adecvat din partea consumatorilor și producătorilor, ce treaba noastră în calitate de deputați este să dezvoltăm un sistem care să nu se refere doar la regulamente, ci la stimularea producătorilor și consumatorilor pe această cale pentru a ne atinge obiectivele. Și pentru asta eu aș vrea să văd un fir roșu în această versiune reformulată care să ne arate în ce domenii lucrurile funcționează bine, ce putem face mai bine. Se vorbește despre această sumă de, 80, de 75%. Cum putem noi să știm dacă reformularea a funcționat sau nu? Noi trebuie să vedem care este, de ce ne-a lipsit eficiența în regulamentul anterior atunci când facem această reformulare. Obiectivele, da, sunt bune, însă metodologia nu e atât de bună. Schön, Richard Zeber. Domnul Richard Zeber. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să le mulțumesc atât raportorului cât și reprezentantului Comisiei. E nevoie de această strategie pentru asigurarea resurselor în Uniunea Europeană și desigur că uh, acest uh, aceste deșeuri sunt foarte importante, însă de ce trebuie să discutăm despre o versiune reformată? Comisia poate să decide dacă ceva funcționează bine sau nu funcționează bine. Cred că acesta ar trebui să fie obiectivul nostru și că mai apoi intervine Comisia. Cred că această formă nu este cea potrivită și de aceea nici nu mă mulțumește. Eu consider că baza legală care a fost ales, aleasă nu este cea corectă. Cred că articolul uh, 50, no, 95 ar trebui să fie mai uh, bine formulat. Uh, în al doilea rând, observ probleme pentru că există foarte mari diferențe între statele membre în ceea ce privește aceste procente, de, acest procent de 65%. Observ aceste diferențe în statele membre și, așa cum am spus, acestea sunt evidente. Uh, Însă, în ceea ce privește acest nou termen și anume producătorii, producători europeni pe care încercăm să-l introducem prin această directivă, duce la modificări și în alte domenii și mai ales la punerea în aplicare a legislației ne aflăm în fața unui fenomen care nu funcționează. În Europa, piața internă suferă din cauza că uh, legislația este pusă în aplicare în mod diferit în statele membre. Comisia merge într-adevăr în direcția bună, însă se află cu un pas înapoi. Dacă dorim să avansăm, atunci trebuie de asemenea că și ace această nouă propunere de, de producători europeni este bună. Tocmai de aceea, în vechea directivă, există, au fost luate în considerare sistemele naționale care în unele țări funcționează bine, în unele nu. Cred că este foarte important să fie împărțite foarte bine responsabilitățile între producători, între statele membre. Economia, bineînțeles, trebuie să țină seama de produsele puse pe piață, de reciclarea lor, însă în acest moment asemenea sisteme în statele membre funcționează doar, la, doar pe doar în cercuri mai restrânse și trebuie să ne asigurăm că și acestea vor uh, funcționa. aveați doar trei minute. Domnule președinte, bine, atunci mă voi opri. Vă mulțumesc foarte mult, domnule. Vittorio Broli. Grazie, președinte. Eh, domnul Prodi, mulțumesc, domnule președinte. Eu vreau să mă refer la directiva cadru pentru deșeuri directivă care prevede o ierarhizare, adică reutilizarea, reciclarea, recuperarea. Și, să spunem așa, eliminarea în această ordine. Și eu nu văd cum am făcut așa progrese pe uh, direcția indicată de directivă, pentru că reutilizarea atâtor aparate ca atare e posibilă. Anche il riciclo di Și atunci ar putea fi, ar trebui să fie posibilă și reciclarea doar a componentelor unor aparate. Eu cred că ar trebui să ajungem la o aplicare riguroasă a acestei ierarhizări a operațiilor la care sunt supuse deșeurile, pe care noi de altfel am aprobat-o. Apoi aș vrea să primesc asigurări și față de ceea ce spunea colegul Panaiotov, adică circuitele integrate conțin elemente care uneori sunt foarte rare și prețioase și pe care dacă noi nu reușim să le recuperăm, uh, vom ajunge într-o situație de penurie. Și în acest sens ar trebui noi să fim mai preciși și sistematici când efectuăm aceste operațiuni. Uh, eu îmi propun să reexaminez directiva uh, din acest punct de vedere, pentru că mi se pare că nu este destul de bine formulată și puternică și uh, detaliată. Mulțumesc. Dankeschön. Peter Lise. Vă mulțumesc, doamnă Lise. Domnule, da, mulțumesc, domnule președinte, și eu sprijin poziția pe care a prezentat-o domnul Florenț. Uh, dar vreau să mai fac și eu niște observații. În primul rând, în ceea ce privește becurile, care, becurile ecologice. S-a vorbit de substanțele care se află în asemenea becuri și care nu ar trebui folosite. Nici acest argument nu este unul foarte stabil pentru că și în producerea de electricitate sunt puse în circulație astfel de substanțe poluate. Eu știu că asemenea substanțe se regăsesc de asemenea în deșeurile de echipamente electrice și electronice, dar nu putem, desigur, nici să renunțăm la asemenea becuri. Trebuie să găsim o soluție care să fie favorabilă consumatorilor și mediului. Trebuie să găsim, bineînțeles, și o soluție de compromis în locurile unde un om cumpără un produs, ar, trebui să, ar trebui să poată să îl, și, să îl și ducă înapoi. Acest lucru se întâmplă deja, în, de exemplu, în cazul bateriilor. În unele state membre se face deja acest lucru. Al doilea punct pe care vreau să îl menționez este în ceea ce privește uh, aparatele pe bază fotovoltaică. Desigur, prin folosirea acestui sistem se ajunge la un preț mult mai mare, așa că nu știu cât de bună este uh, propunerea comisiei. Iar în al treilea rând vreau să vorbesc despre versiunea reformată. S-a spus la întâlnirea constitutivă acest lucru, Însă, acum, odată cu acordul interinstituțional, se vor întâmpla următoarele lucruri. Dacă aceste lucruri sunt potrivite, appropriate în engleză, atunci noi, Parlamentul, vom putea să modificăm lucruri care nu au fost neapărat propuse de comisie. Așa că vom putea să ne implicăm și în acest domeniu. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule coleg! să ved dacă așa stă scris, atunci așa vom și face și să vedem cu ce modificări putem noi să venim. Domnul Borislav Tsunic. Ja chciałbym nawiązać do tego, o czym mówił Karl Florenz oraz pan Richard Ziber, do konkretnego... Mulțumesc. În legătură cu cele spuse de Karl Heim Florenz și de domnul Zeber, trebuie să Uh, demonstrăm cum se face colectarea unui produs. De exemplu, în țara mea, în Polonia, uh, producătorii au, s-au reunit și au înființat o fundație care se ocupă de colectare. Uh, și au, uh, au uh, diseminat uh, containere, însă din păcate există o competiție între operatori fără scrupule uh, să, să pur și simplu să fure cel, acele containere și atunci uh, echipamentele sunt duse direct la uh, hală de deșeuri și acolo uh, sunt dezmembrate într-un mod care <clears throat> nu protejează deloc mediul. Din nefericire, nu sunt uh, utilizate echipamentele corespunzătoare, pentru că multe din echipamente dispar într-o zonă gri. Odbiur określonej ilości sprzętu. Așadar, această directivă a dat naștere unei piețe a colectării de echipamente electronice, însă nu există garanții așa, că lucrurile așa stau în fapt, ci că cineva, că oamenii într-adevăr reciclează în mod corespunzător aceste produse. Hmm. Dacă această piață virtuală poate fi transformată într-una reală, în ce privește reciclarea substanțelor periculoase, asta ar putea fi de, aj- de ajutor pentru noi toți și pentru mediu. Mulțumim, domnul Christopher Firnal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 este oare acest lucru acceptabil? Cred că, în termen general, propunerea este una bună. Trebuie de asemenea să luăm în considerare și următorul fapt. Trebuie să vedem cum putem noi să influențăm comportamentul publicului. Cred că acest lucru e esențial. Și mai există și o altă omisie. S-a nu s-a spus nimic despre o mai bună armonizare a acestor standarde. Acest lucru totuși a fost menționat de domnul Florenț. Cred că, într-adevăr, în industrie încă mai există foarte multe programe, uh, probleme și mai ales în ceea ce privește punerea în aplicare. Tocmai de aceea trebuie să ne gândim cum putem să ajungem la această armonizare și ea să aibă un grad crescut. Nu sunt un bun cunoscător al acestui domeniu, dar pe mine mă îngrijorează faptul că această directivă care are în vedere ele uh, aparatele electronice folosite în gospodării uh, le neglijează pe cele uh, industriale. Noi nu trebuie să facem un sistem care până la urmă Uh, se împarte în două domenii foarte diferite în ceea ce privește aparatele electronice. Eu cred că există o diferență foarte mare între un calculator și un generator uriaș. Tocmai de aceea trebuie neapărat să luăm în considerare pe viitor aceste diferențe. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnul Rossi. Sì, grazie Presidente, sono d'accordo con quello che hanno detto. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu ce au spus antevorbitorii mei sau mulți din ei. Cred că e indispensabil să recuperăm aparatele astea electrice și electronice și trebuie acest lucru făcut uh, conform unui sistem armonizat din întreaga Europa. De exemplu, trebuie identificată o responsabilitate pentru cine colectează aceste aparate electronice și asta să revină producătorilor. Da, se poate face acest lucru, dar cu respectarea unei condiții de bază, deci să existe uh, obligativitatea implicării producătorilor. În Italia, astăzi un cetățean se poate debarasa de televizor sau uh, mașină de spălat prin tot felul de sisteme. De exemplu, ducând uh, aceste produse în niște containere care nu se știe uh, cum acționează apoi, până la niște entități, unități locale care efectuează acest lucru sau, din păcate, se trimit câteodată aceste produse în țări din lumea treia ca ajutor. Deci trebuie o procedură unică pentru a responsabiliza producătorii și putem face acest lucru doar prin caracterul obligatoriu ca utilizatorul final să restituie producătorului obiectul. Și dacă uh, nu se respectă această obligație, trebuie aplicate amende. Pentru că dacă nu, până la urmă doar utilizatorul final va fi afectat și va trebui să plătească, să suporte cheltuieli suplimentare. Grazie, Karin Kanda. Mulțumim, Karin Kahn. Danke, ich habe nur eine Verständnisfrage. Vă mulțumesc. Când vorbim despre aceste 65%, E vorba despre, s-a vorbit și despre comportamentul consumatorilor. Se știe că în cazul aparatelor foarte mari, acestea sunt într-adevăr duse înapoi, însă în cazul aparatelor casnice lucrurile nu stau așa. Deci aș vrea să știu care este uh, volumul de produse care într-adevăr ajunge în aceste 65%. Da, probabil că vorbitorii se vor întoarce la aceste, două, la aceste puncte și acum doamna Sabine Herz. Ja, vielen Dank. Ähm, ich Da, mulțumesc. Cred că este bine să fie dezvoltată în continuare această directivă cu privire la deșeurile și echipamentele electrice și electronice. Însă în ceea ce privește scopul, acest scop de colectare a 65% dintre aparate, am citit că s-ar putea ajunge la acest procent în 2 ani și nu până în anul 2016. Este enervant faptul că aceste cifre se bazează pe greutatea aparatelor, deșeurilor de echipamente și acest lucru duce la multe diferențe. Cred că acest lucru poate să ducă la faptul că aparate mai ușoare, care sunt folosite în gospodării, cum este un MP3 player, uh, va fi foarte greu să se ajungă la aceste cote de colectare când vorbim de aparatele acestea ușoare. Cred că aici trebuie neapărat să ne raportăm la altceva când vorbim de cotele de colectare. Și acum doamna Françoise Costelt. Mulțumesc. Voi încerca să fiu foarte rapidă. Aș vrea să insist asupra sferei de aplicare de la această directivă. Ni se spune că trebuie să ne asigurăm că panourile fotovoltaice nu vor fi excluse din directivă. Deoarece în cadrul luptei împotriva schimbării climatice, noi dorim să se promoveze energiile regenerabile. Și știm că există că există o tehnologie pentru aceste panouri care folosește teluriu de cadmium. Aceste panouri solare sunt mai bune din punct de vedere al mediului, costul de investiții se recuperează mai bine, amprenta de dioxid de carbon e mai redusă, ciclul de viață e mai bun față de celelalte tehnologii fotovoltaice și nu există riscuri pentru sănătate și nici pentru mediu. Iar fabricanții care produc aceste panouri și-au luat în mod voluntar angajamentul de a colecta și a recicla aceste panouri. În plus, durata de viață e de cel puțin 25 de ani, deci eu cred că trebuie să excludem din sfera de aplicare aceste acestei directive panourile fotovoltaice. Acum, în momentul acesta, mai ales când noi vrem să promovăm utilizarea acestor forme de energie regenerabilă. Mulțumim! E un uh, subiect despre care am auzit mult în ultimele zile despre această problemă cu panourile solare. Îl uh, voi ruga, din, îi voi ruga de nou pe domnii Florent și Krogner să răspundă la întrebări. Yeah, thank you. Thank you very much again for giving us the... Mulțumesc uh, pentru că mi-ați dat din nou cuvântul. Mulțumesc tuturor celor care au luat cuvântul aici. <clears throat> că ne-au spus lucruri importante. Cred că trebuie să răspund la două din îngrijorările recurente care au fost exprimate aici. În primul rând e vorba de colectarea deșeurilor. Sigur că în economiile cele mai dezvoltate din Uniunea Europeană, deja actualmente avem o rată a colectării apropiată de 65% din mm, ceea ce s-a pus pe piață în anii anteriori, astfel încât obiectivul, într-adevăr, pentru mm, economiile dezvoltate a fost deja îndeplinit. <clears throat> și uh, oricum obiectivul a fost uh, unul foarte ambițios. Cu toate acestea, trebuie, sigur, să elaborăm o directivă care să, să se aplice la toate statele Uniunii. Știm că unele state membre poate nu au asemenea piețe dezvoltate, uh, și uh, nu, rata, rata colectării nu este destul de ridicată. Noi credem că 2016 ar fi un termen corect pentru a anticipa momentul în care aceste state vor ajunge, ca să spun așa, la maturitate, sau cel puțin majoritatea statelor membre. Aceasta, acesta a fost motivul pentru care am ales data de 2016. Ar trebui totuși să menționez că în cadrul propunerii noastre mm, nu uh, <laughs> am umblat cu mănuși, ca să spun așa, cu, aceast, cu acest obiectiv, pentru că am uh, stabilit două măsuri de siguranță. Una a fost că ne-am propus să revenim în fața noastră în 2012 cu un raport privind fezabilitatea obiectivului pe care l-am propus. Acesta poate fi un raport care se referă la cantitate, dar și care să facă anumite diferențieri, comentariul pe care l-am auzit aici, că de ce nu am propus uh, scopuri diferențiate pentru diverse uh, uh, aparataje ușoare, grele, de răcire, de încălzire și așa mai departe. Și există această posibilitate ca în următorii 2-3 ani să analizăm mult mai bine această problemă și să facem un raport și apoi să venim și cu o propunere, dacă va fi necesar, pentru a modifica obiectivul în mod corespunzător. Acum, cele 85%, de ce acest obiectiv? Noi credem, și cu asta sper că răspund tuturor îngrijorilor exprimate aici, că poate nu exploatăm întregul potențial, noi credem că astfel colectăm deșeurile disponibile, ca să spun așa, pentru că anumite deșeuri electronice nu pot fi colectate. E vorba de 13% în medie, pe care, din nefericire, utilizatorii și, în ciuda simbolurilor de pe etichete, le pun la coșul de gunoi, pur și simplu. Și atunci e vorba, până la urmă, de a ne adresa consumatorilor individuali și aici trebuie altfel de măsuri uh, aplicate. Sigur, ne vom gândi și la acest lucru când vom pregăti raportul de care vorbeam. În afară de, acest, de aceste 13%, uh, prima dată am uh, fixat scopul de 87%, până la urmă ne-am stabilit scopul de 85%, toate aceste deșeuri ar trebui tratate conform cerințelor directivei și ca să ne asigurăm că lucrurile se petrec așa, am solicitat uh, raportări complete la sfârșitul anului, la sfârșitul fiecărui an, uh, ca fiecare stat membru să raporteze o rată de un procentaj de 85%, care să, deșeuri care să fie tratate conform standardelor. În ce privește uh, obiectivele diferite, când e vorba de reciclare, categorie pe categorie, Aici, sigur, am făcut o evaluare și examinăm eh, posibilitățile pe care le avem la dispoziție. Puteți găsi și cifre în detaliu în privința importanței diferitelor categorii și am ajuns la concluzia că poate o diferențiere a scopurilor ne-ar putea duce mai repede, eh, prea repede, într-o situație prea complexă în care ar fi dificil de raportat, de verificat rapoartele și poate n-ar face decât să uh, uh, creeze o sarcină birocratică nedorită. O povară birocratică nenecesară. Sper că am răspuns întrebărilor dumneavoastră și mulțumesc că mi a dat cuvântul. carl Mulțumim, domnul carl Hans Florenz. Cum continuăm această temă. În primul rând uh, vreau să mulțumesc. Am auzit și eu foarte multe lucruri interesante, dar de asemenea mi s-au confirmat anumite lucruri S-a semnalizat faptul că trebuie sprijinită armonizarea, dacă e vreun reprezentat al Consiliului. Aș dori de asemenea să știu de ce Consiliul ține atât de mult la aceste reguli naționale în aceste domenii cred că are de-a face cu faptul că și înregistrarea se petrece la nivel național și este o sursă de venit național. Cred că toate lucrurile sunt legate. Cele 65% sunt valabile pentru toate sectoarele. Nu voi combate faptul că pentru noile state membre există dificultăți și probleme și că există foarte multe aparate care au fost puse pe piață în ultimii doi ani, așa că este foarte greu ca ceea ce au pus pe piață în doi ani să poată fi acum Uh, colectat. Comisia trebuie să vadă dacă aceste lucruri pot sau nu pot fi făcute. Probabil că ar trebui să existe și aici etape. Vom mai vorbi despre acestea. Domnule coleg Prodi, sunt de acord cu ierarhia pe care ați făcut-o dumneavoastră. Însă acesta nu ar trebui să ducă la un sistem foarte uh, rigid prin care un frigider vechi, de exemplu cel al mamei mele, care era vechi de 28 de ani și acesta să fie din nou folosit, pentru că folosește foarte, foarte multă energie, așa că trebuie retras de pe piață cât de repede. În ceea ce privește refolosirea, asta am vrut să spun, însă trebuie de asemenea să fim atenți cum se poate organiza. Există această cotă de 85% care a fost propusă de comisie, dar când vine vorba de uh, refolosire, mai trebuie să discutăm aici. În ceea ce a spus domnul Rossi, nu sunt sigur dacă uh, am înțeles bine. Puteți să spuneți ce doriți. În Italia avem uh, uh, aveți dumneavoastră o situație, dar trebuie să spun că avem nevo- trebuie să tragem semnale de uh, alarmă și acest lucru este neplăcut pentru noi, credeți-mă. Da, însă aceste lucruri trebuie făcute. Mai spuneți clar unde doriți să colectați în Italia pentru ca cetățenii să știe unde să ducă deșeurile, însă spuneți-le acest lucru. Oricum mă bucur de toate lucrurile care s-au discutat astăzi. Pot doar să spun că din uh, tot ceea ce s-a propus și în ceea ce privește termenul uh, limită, mă ia cu dureri de cap. Termenele sunt toate foarte, foarte scurte. Desigur, voi încerca să fac acest lucru, dar în ceea ce privește uh, Uh, cealaltă directivă în legătură cu restricționarea substanțelor periculoase sunt, cu siguranță va dura ceva mai mult, însă e nevoie de acest timp pentru a ne asigura că va fi o directivă bună. Între raportul meu și, aceste termen, și acest termen limită există un tip foarte scurt și acest și trebuie să ne asigurăm că vor fi respectate aceste terme, termene limită. Vă mulțumesc! Mulțumesc, i-ați vorbit domnului Rossi, dorește să vă răspundă. Vă rog pe scurt, cât de scurt puteți. Nu e obligatoriu, dar vă rog. No, è necessario, Presidente, perché proprio non, non ci siamo capiti. Da, ba nu, e necesar pentru că nu, am nu a fost înțeles. Eu n-am spus uh, ceea ce a spus domnul Lorenz. Eu am spus că sunt în favoarea recuperării aparaturilor electrice și electronice, însă am, am semnalat o problemă, de exemplu pentru Italia, unde aceste aparate astăzi pot fi recuperate în trei moduri. Odată, prin colectate de unitățile locale în localități, în al doilea rând, sunt organisme private și după aia nu se știe cum sunt tratate aceste deșeuri sau sunt, în al treilea mod, sunt asociații de voluntari care trimit aceste aparate spre țări terțe ca donații, ajutoare. Noi, dacă responsabilizăm producătorii, în a recupera aceste produse, trebuie să dăm caracter obligatoriu uh, uh, uh, acestei recuperări de către producători. Pentru că dacă nu, dacă, uh, dacă nu conferim acest caracter obligatoriu pentru producător, nu vom face decât să creștem costurile și, până la urmă, uh, producătorul nu va face decât să crească și el prețurile la produse și tot consumatorii au de suferit. Mulțumim, domnul Părăț a înțeles. Și mai avem și întrebarea spre Consiliu și de ce Consiliul este împotriva armonizării. Doriți să vă exprimați opinia? Good afternoon to all. Mulțumesc, domnule președinte. În numele președinței suedeze aș vrea să vă spun ce se întâmplă la Consiliu Obiectivul este de a simplifica recuperarea și reciclarea acestor produse. Și cred că este un obiectiv pe care îl au ambele instituții atunci când încearcă să reformeze această legislație. În momentul de față, practic toate statele membre sunt de acord că e o cale ușoară de a simplifica situația și de a asigura o implementare sigură din punct de vedere al mediului înconjurător. Trebuie să lucrăm în orice caz în funcție de sistemele naționale și să ne asigurăm că avem armonizare și simplificare pentru diferiți actori implicați, atât pentru producători, consumatori și pentru autoritățile care au răspunderea de a, a implementa directiva într-un mod sigur și corect din punct de vedere al mediului înconjurător. Pe scurt, aceasta este situația la Consiliu. Și acum ca titlu informativ, aș vrea să vă spun că scopul președinției noastre este să continuăm să lucrăm. Am avut o dezbatere în legătură cu sfera de aplicare. Vom avea un uh, raport uh, de progres pentru a asigura o bună tranziție către următoarea președinție. Mulțumim! Din punct de vedere al timpului și al metodei, ar fi foarte bine să putem discuta în paralel. Acest lucru ar însemna că aș putea în același timp să se întâmple cele două acțiuni, adică la începutul lui noiembrie, uh, uh, sfârșitul lui noiembrie, începutul lui decembrie să existe acel raport și apoi în mai acesta să fie prezentat în plen. Acesta este planul. Și trecem acum la următorul următoarea, următorul punct pe ordinea de zi și anume numărul 12, restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice. Doamna Jill Evans este din comisia competentă în fond. Vă rog să ne prezentați această temă. Uh, thank you, Chair. I, I believe that the Commission wanted to present... Uh... Mulțumesc. Dar credeam că am impresia că Comisia dorește să ia cuvântul mai întâi și apoi voi vorbi eu, uh, dacă e bine așa, dacă vă convine. Din moment ce dumneavoastră credeți că e invers, să întrebăm Comisia ce propune. Vă rog, domnule Kögler. Yeah, thank you very much again. Um... Da, mulțumesc încă o dată sper că nu vă voi răpi prea mult timp cu această propunere, prezentând o linii generale. Și acum să vedem de unde am pornit și de ce propunem ce propunem. În primul rând, ca și în cazul anterior, când am început să vedem cum vom revizui textul, ne-am aflat în fața unei situații Uh, în care eram confruntați cu o legislație nouă uh, care începea doar să funcționeze și să fie cunoscută și înțeleasă de cei care o aplică. Cu toate acestea, putem deja să vedem că primele experiențe ne-au arătat, uh, la fel ca și în cazul anterior, anumite defecte în implementare, în punerea în aplicare, probleme legate de coerență și colaborarea între statele membre. Și, la fel, acestea cred că au dus la o povară administrativă necesară și la complicații juridice. Apoi, directiva însăși solicită Comisiei să examineze anumite aspecte, cum ar fi incluziunea categoriilor 8 și 9, echipamente uh, medicale, echipamente de măsurare și să examineze lista de substanțe interzise pentru a o modifica, dacă va fi cazul. Am făcut această revizuire, la fel cum am făcut și pentru deșeuri. Am crezut că ar fi bine, pentru că este o legislație de dată recentă, să nu o dăm peste cap, să nu uh, renunțăm la tot ce aveam și să uh, venim cu lucruri complet noi, ci să Eh, îmbunătățim lucrurile și să îmbunătățim lucrurile care nu funcționau. Și sunt conștient de îngrijorările care au fost exprimate, dar credem, am crezut că o propunere de reformulare ar fi cea mai potrivită în această situație. Și dați-mi voie să vă prezint principalele elemente ale propunerii noastre pe care o aveți în fața ochilor, de altfel, nu ne-am atins de obiectivele de bază, anume de a elimina anumite substanțe periculoase din echipamentele electronice și electrice, asta pentru a proteja utilizatorii, cei care folosesc aceste echipamente și, sigur, să protejăm și mediul de aceste substanțe periculoase. Uh, atunci când, când ele sunt tratate, ca, uh, când ajung în fața de uh, deșeuri. Un al doilea element important, am avut în vedere posibilitatea de a avea excepții atunci când aceste excepții cu caracter necesar sunt necesare din motive tehnice. Adică dacă nu sunt, nu sunt uh, disponibile um, echipamente alternative. Și am încercat să respectăm aceste obiective. Prima schimbare majoră pe care o propunem și pe care am discutat-o, nu cred că trebuie să ne mai întoarcem la ea, era să inversăm relația între cele două directive. Acum, în propunerea noastră, Directiva ROHS are un uh, rol uh, mai important. Directiva privind uh, restrângerea substanțelor riscante și periculoase. Uh, am încercat să clarificăm uh, definițiile, aliniindu-le la legislația încă și mai nouă, care a fost uh, adoptată de la lansarea directivei ROHS, de exemplu, opera, opera, noțiunea de operatori economici, dar am specificat și care anume echipamente medicale uh, sunt implicate și uh, am, ne-am referit și la materialele omogene ca să clarificăm lucrurile. Acum ajung la una din cele mai dificile probleme, și anume a uh, modifica substanțele uh, um, interzise sau interzicerea substanțelor. Am uh, făcut o evaluare exhaustivă a potențialelor substanțe care sunt utilizate în economie și care, dintr-un motiv sau altul, ar putea fi, prezenta pericole pentru mediu și sănătatea umană. Am verificat aceste substanțe căutând probe dacă și când ar trebui adăugate pe lista substanțelor interzise. Cred că toți eh, știu această poveste. Este o listă, la început a fost o listă foarte lungă și apoi am ajuns la 5 candidați serioși, 5 substanțe eh, periculoase și după ce am verificat eh, foarte am anunțit aceste 5 substanțe, am făcut diferențe între una din ele TBBPA e numită această substanță care întârzie arderea, aceasta ar putea fi, ar fi putut fi adăugată la listă, dar noi am convenit uh, asupra unei strategii care am zis noi că ar trebui să fie suficientă ca să nu se suprapună regulamentele aici. Au mai rămas deci patru substanțe, acum nu vi le voi uh, menționa pe nume, vă scutez de acest lucru, au fost identificate ca fiind candidați real pentru o uh, evaluare încă și mai în detaliu. În acest moment n-am uh, dispus de suficiente infor- uh, informații pentru existența unor substanțe alternative care să le înlocuiască și nici în legătură cu costul Uh, și cât ar costa o eventuală interdicție, interzicere. Și atunci am hotărât că ar fi bine să identificăm aceste patru substanțe ca fiind favoriți, ca să spun așa, la a fi adăugate pe lista substanțelor interzise, dar că totuși e nevoie de mai multe informații până atunci. Uh, și a doua problemă importantă pe care am discutat-o e modul în care vom acționa pentru a identifica substanțele care ar trebui interzise pe viitor și am propus o aliniere a, a abordărilor ca fiind fezabile și rezonabile dacă ne gândim la, legis, la, la legile noi care au fost adoptate, deci RICH, mă refer aici la RICH, și s-a propus ca pe viitor uh, să fie interzise substanțele conform logicii REACH în ceea ce privește identificarea riscurilor, dar să nu uh, uh, ne conformăm procesul de luare a deciziilor conform REACH. Să acționăm în, în continuare conform ROHS și să uh, respectăm abordarea RICI doar din punct de vedere al uh, uh, al analizei științifice. Uh, bun, acum există și această posibilitate de uh, scutiri temporare. Aici am introdus două elemente noi. În primul rând, că am inversat uh, sarcina probei, că de acum înainte, cei care doresc să se bucure de o uh, excepție, de o scutire, trebuie să vină cu probele uh, faptului că această scutire ar fi justificată. Pentru că până acum comisia trebuia să facă această probă și era o, până la urmă s-a transformat într-o sarcină de-a dreptul imposibilă. Și această inversiune, din nou, respectă prevederile RICH, ceea ce duce la o și mai mare armonizare între diversele legi comunitare. Am propus de asemenea să introducem sau o mai bună calificare a motivelor pentru care pot fi acordate excepții, scutiri, Asta pentru că, sigur că astăzi ne aflăm într-o situație diferită decât cea în care ne aflam acum șapte sau opt ani de zile. Astăzi, în numeroase legi și strategii europene, uh, se vede că o dezvoltare durabilă se bazează pe factori economici, sociali și ecologici și de aceea noi considerăm că e bine, e corect să utilizăm aceste uh, trei elemente când ne gândim la motive pentru a permite anumite excepții. Există cazuri în care înlocuirea unei substanțe este posibilă în principiu, dar, de exemplu, nimeni nu ar putea să furnizeze cantitățile necesare pe piață. Și atunci dacă o interdicție n-ar putea duce decât la uh, uh, uh, o periclitare a locurilor de muncă în Europa. Um, this, the directive suffered and still suffer. Directiva credem noi că încă mai suferă de o implementare incompletă în statele membre, adică supravegherea pieței nu este destul de strictă și asta înseamnă că cei care încalcă legea scapă prea ușor și prea adesea și ca să rezolvăm această problemă am introdus articolul 6, articolele 6 până articolul 8, care conțin noi uh, uh, mecanisme uh, pentru supravegherea pieței și aici am sugerat că aceste mecanisme ar trebui elaborate în mai mare detaliu pe viitor, conform procedurii de comitologie. Și acum, în încheiere, pe scurt vă spun și ce n-am făcut. Pentru că, sigur că la sfârșitul unei uh, evaluări de impact nu am luat în considerare toate opțiunile. Uh, nu am urmat îndemnurile care spuneau să uh, uh, uh, It has a, has its own... să abrogăm directiva în întregime din diverse uh, motive. Nu am ascultat pe aceia care ne spuneau să abrogăm In the meantime and since previous debate, interdicția substanței B. pentru că încă n-am uh, făcut o analiză aprofundată a riscului acestei substanțe. Sigur, uh, nu i-am ascultat nici pe cei care ne îndemneau să nu facem nimic, și nu am propus să modificăm lista supratelor interzise pentru că persistă încă nesiguranța datelor. Totuși propunem să examinăm în detaliu și urgent aceste substanțe. Deci asta ar fi pe scurt, acesta ar fi conținutul propunerii noastre. Mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc foarte mult spune doamna Lepaj. Îi voi da cuvântul colegei Jill Evans, dacă dorește. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să-i mulțumesc domnului Coglan, reprezentantul Comisiei, pentru prezentarea atât de clară pe care a făcut-o asupra reformării restricțiilor privind substanțele periculoase în echipamentele electrice și electronice. Sunt de acord cu ce a spus dumnealui. Scopul acestei directive este protecția sănătății oamenilor și uh, o mai bună recuperare a echipamentelor electrice și electronice. Și asta nu înseamnă doar să ne ocupăm doar de deșeuri, ci de faptul că întreaga industrie trebuie să devină mai ecologică. După cum am auzit, uh, aceste echipamente produc cele mai multe deșeuri E vorba de 9-10 milioane de tone pe an și până în 2020 această cantitate ar putea crește până la 12 milioane de tone. De multe ori, uh, substanțe sunt uh, eliberate în mod uh, neintenționat în mediul înconjurător și știm că există și exporturi ilegale de astfel de aparatură către țări terțe, deoarece aceste substanțe sunt transformate în timpul prelucrării și astfel se produc, de exemplu, dioxine. Această directivă reglementează utilizarea uh, substanțelor care întârzie arderea, printre altele, și De asemenea, anumite produse au fost uh, refăcute pentru a împiedica folosirea de metale grele, de uh, clor și de bromură, de exemplu. Eu aș propune ca noi să țintim și mai mult decât Comisia Europeană și vă voi uh, spune câteva elemente pe care se bazează raportul. Ceea ce privește sfera de aplicare. S-a discutat mult despre ce produse ar trebui să fie acoperite de această directivă. Argumentul a fost să avem o listă obligatorie de produse pentru mai multă armonizare și pentru mai puțină confuzie, pentru a ști ce intră sub incidență sau nu. Însă această listă obligatorie nu are cum să țină cont de evoluția noilor produse în acest domeniu. În realitate, această listă nu are cum să fie exhaustivă și obligatorie, deoarece stabilește niște categorii în care urmează să fie incluse produsele pe listă. Deci nu e obligatorie și nu include totul. Eu cred că doar o sferă de aplicare deschisă ar putea soluționa problema diferitelor interpretări, deoarece astfel totul ar fi acoperit. Astfel am avea mai multă siguranță juridică, iar industria a cerut așa ceva. De asemenea, și cred că și la Consiliu această idee se bucură de mult sprijin. Aceasta este propunerea mea. De asemenea, să avem o perioadă de tranziție pentru toate produsele care nu erau acoperite în prealabil și să avem aceeași capacitate pentru anumite derogări care să fie stabilite în codecizie. Acum mă voi referi la noile restricții. Directiva privind restricția substanțelor periculoase care au dus la uh, Um, înlăturarea produselor cu cadmiu. Au trecut de atunci câțiva ani și cred că și mai multe substanțe ar trebui restricționate. Așa cum s-a văzut la revizuirea acestei directive, trebuie adaptată lista în funcție de progresul științific și astfel trebuie prezentate propuneri legislative. De aceea și existat această revizuire. Iar studiul în curs uh, comandat de comisie vine cu aceeași recomandare, să se facă restricționări. Deci raportul meu propune acest lucru. De exemplu, substanțele de la anexa 3, care au fost uh, selecționate pentru revizuire, deci să fie mutate la anexa 4. Însă aceasta nu este decât uh, partea cea mai vizibilă a problemei. Trebuie să Vedem, de exemplu, ce se întâmplă cu PBC-ul și cu substanțele care întârzie arderea. Industria acum are o inițiativă de a elimina treptat aceste substanțe care întârzie arderea pe bază de clor și de PBC, substanțe care sunt mai ales în telefoane celulare și în televizoare. Eu aș vrea să existe, deci, un cadru legal pentru această eliminare treptată. Companii cum ar fi Apple și Ericsson discută despre experiența pe care au cu produse fără halogeni. Vor face acest lucru la o conferință la Parlament pe 18 um, noiembrie. Aceste companii ne vor arăta cum au trecut de la folosirea de substanțe periculoase la niște soluții durabile. Există de asemenea și alte substanțe care au certificare, deci produse care nu conțin substanțe halogene. În întreaga lume există sute de astfel de companii care produc astfel de produse. Și asta ne arată că schimbările pe care vreau eu să le propun nu sunt doar posibile, ci sunt chiar și practice. Inițiativa voluntară, bineînțeles, e salutată, însă nu e suficientă. Avem nevoie de toate companiile. Cu toate trebuie să se implice. Uh, inclusiv uh, produsele de larg consum. Produsele, cum ar fi frigiderele și mașinile, mașinile de spălat. Iar această categorisire pe produse din care nu fac parte produsele medicale și echipamentele de măsurare. În ceea ce privește metodologia acum, în ultimele luni mi s-a sugerat că produsele electronice și electrice ar trebui să intre doar sub incidența RICI. Eu nu sunt de acord cu așa ceva. RICI se referă la lipsa de date pentru substanțe chimice și nu avem legislație sectorială pentru a face față unor probleme specifice, iar uh, ROS, uh, Restriction of Hazardous Substances, se referă la acest lucru, unde RICI nu are incidență. Deci este o directivă complementară directivei RICI. Și Comisia Europeană este de aceeași părere. Cred că directiva privind restricționarea de substanțe periculoase ar trebui să aibă propria metodologie. A fost o directivă adoptată în co comitologie. Ar trebui, prin urmare, să fie adoptată în codecizie și nu așa cum s-a făcut în trecut doar prin comitologie. Parlamentul trebuie să-și mențină puterea de codecizie, deoarece metodologia din cadrul comitologiei nu este încă bine definită. Trebuie să avem un proces fundamental de luarea deciziei, să vedem ce substanțe sunt restricționate sau nu. În ceea ce privește derogările acum, voi încerca să mențin același sistem de derogări cu anumite modificări. Sunt de acord cu Comisia ca sarcina probei să se schimbe. Prin urmare, solicitantul și proprietarul trebuie să ceară o derogare. Însă, odată ce industria face astfel de cereri, ar trebui stabilit un termen în care Comisia să reacționeze, deci cu șase luni înainte de expirarea acestei derogări. Deci, în această perioadă, Comisia trebuie să facă o cerere nouă. Au existat uh, multe semne de întrebare pentru industrie, care are nevoie de mai multă siguranță. Nu cred că disponibilitatea redusă a substanțelor înlocuitoare este un motiv suficient pentru a spune dacă trebuie să avem sau nu derogări. Eu tre- cred că trebuie să existe o perioadă de grație după ce expiră o perioadă de scutire, pentru că astfel companiile să lucreze la producție și să vadă care este volumul de alternative disponibile. Deci, derogarea nu trebuie să fie o normă, poate să existe și o perioadă mai scurtă și toate aspectele socioeconomice intră în joc aici. Fiabilitatea substanțelor, de asemenea, e un factor important, deoarece ține de considerente de siguranță. Eu cred că prin aceste propuneri vom încuraja companiile să dezvolte alternative. Directiva este bine înțeleasă de industriei este bine respectată și eu vreau să pornesc de la acest lucru pentru a garanta o protecție maximă pentru mediul înconjurător și pentru sănătatea umană. Aștept acum comentariile raportorilor din umbră și vă reamintesc că pe 18 noiembrie va avea loc o conferință pentru a discuta cu reprezentanții majori ai industriei. Mulțumesc! Merci beaucoup, madame. Mulțumesc și eu foarte mult, doamnă Evans. Domnul Boguslav Sonic are cuvântul acum. Trei minute. Fiecare persoană care intervine este rugată să vorbească trei minute. no Mulțumesc, doamnă președinte. În mare sunt de acord cu părerea exprimată de doamna raportor. Cred că toate produsele trebuie avut în vedere aici și trebuie să vedem în ce măsură putem acorda derogări. Trebuie însă să ne dăm seama că aceste derogări nu pot fi acordate pe o perioadă nedeterminată, însă patru ani nu mi se pare suficient dacă trebuie să elaborez niște substanțe alternative. Eu mă gândesc că ar fi bine să ne mai gândim la durata acestor derogări. Am putea avea derogări uh, pe perioade diferite în funcție de substanțe și pentru anumite echipamente, deoarece în anumite domenii va fi nevoie de mai mult timp pentru a ajunge la alternative tehnologice. Va trebui poate să avem o abordare în funcție de caz. Cred însă că această conferință care avea loc în noiembrie va fi foarte interesantă. Vom uh, discuta despre toate aceste puncte pentru a putea încheia lucrările la această directivă. Mulțumesc. Are cuvântul acum Chris Davis. Thank you, Chairman. 85% of electrical waste... Mulțumesc foarte mult. Foarte puține echipamente, de fapt, nu sunt colectate. Foarte multe dintre aceste echipamente ajung până la urmă în China, în India, unde sunt uh, dezmembrate de copii, unde oamenii sunt otrăviți atunci când încearcă să se ocupe de aceste echipamente. Aceste produse trebuie să fie mai sigure de la bun început. În ultimele săptămâni m-am întâlnit cu cel puțin 30 de grupuri de interes, de lobiști. Și aproape tuturor le place principiul roz de restricționare a substanțelor uh, periculoasele. Place propunerea pe care a făcut-o comisia, le place siguranța, le plac toate aceste prevederi. Iar statele membre, deși e vorba de articolul 95, statele membre interpretează regulile complet diferit și marii producători de tip Hewlett-Packard, marile nume din industria electronică, sunt cei care aplică directiva de restricționare a substanțelor periculoase, deoarece se tem să fie prinși cu mâța în sac într-un anumit stat unde au operațiuni. Legislația funcționează, promovează inovare și înlocuire de substanțe. Eu vreau să sprijin propunerile făcute de Jill Evans. Mă interesează ce alte propuneri au avut lobiștii. De asemenea, mi se pare bună și ideea de a avea o sferă de aplicare deschisă, cu excepția anumitor uh, derogări, cum ar fi pentru panourile solare. Mă mai interesează un lucru. O critică care se aduce este lipsa de consecvență a armonizării cu propunerile din RICI. Ieri, între patru ochi, am vorbit cu directorul Agenției pentru Substanțe Chimice. Dumnealui mi-a spus că legislația poate fi îmbunătățită, e drept, dar avem directiva privind restricția substanțelor periculoase, iar RICI nu se va aplica uh, pentru toate produsele pe o perioadă de 5-10 ani încă. Deocamdată, dumnealui ne spune să continuăm cu ROS. Dacă dumnealui ne spune acest lucru, e clar că am scăpat și de această problemă. Ceea ce vrește acum Marea Britanie. M-am uitat în ziarele din Marea Britanie, unde există un felul de argumente să fim sau nu în Uniunea Europeană și pe mine mă uimește faptul că foarte multe companii comerciale ne spun că ultimul lucru pe care îl doresc sunt 27 de versiuni ale directivei privind restricționarea substanțelor periculoase. Ei vor aceleași reguli pentru toți, pentru că asta e bine pentru locurile de muncă, pentru companii și pentru Europa. Mulțumesc, Chris Davis. Julie Gerling. The rapporteur for what was a very clear exposition of her position. Mulțumim, v-ați exprimat foarte clar cu privire la ce va conține raportul dumneavoastră. Cât despre mine, ca nou membru al acestei comisii, vreau să vă spun că a fost un exemplu foarte bun despre cum se poate prezenta ceva într-un mod care să fie ușor de înțeles. Aș dori să fac niște observații din uh, grupul meu. S-a vorbit foarte clar despre faptul că lista cu substanțe interzise trebuie să fie mai cuprinzătoare. Cred că nimeni nu se opune în principiu. Avem o propunere clară din partea Comisiei în care se spune să nu se facă acest lucru acum, nu cum a sugerat uh, doamna raportor. Însă atunci când raportul va fi prezentat în câteva săptămâni, va trebui să aibă o justificare științifică pentru a se putea lua această decizie, pentru că acest lucru nu este în uh, propunerea comisiei. În ceea ce privește propunerile RICH, eu înțeleg că va avea loc o întâlnire informală vineri, când grupul de lucru al Consiliului va veni cu niște propuneri concrete asupra acestei metodologii și cum va funcționa ea. Sunt sigură că Gilles știe acest lucru. Așa că eu mă bucur și aștept cu nerăbdare să văd o prezentare clară a poziției ei în raportul ei atunci când vor apărea aceste detalii. Vă mulțumesc! Uh, mulțumesc acum domnul Schlitter. Thank you and, and thank you both. Mulțumesc, uh, mulțumesc și doamnei raportoare și do, uh, domnului reprezentant al comisiei. E bine că nu v-ați referit și la uh, procesele referitoare la aceste substanțe. Eu aș spune că prezentarea dumneavoastră ar fi cea mai uh, logică soluție. Uh, eu aș vrea acum să mă refer la, uh, în primul rând, aș vrea să spun că e bine ca Rich să conviețuiască cu Ross. Sigur că Agenția pentru Substanțe Chimice în următorii 11 ani va fi foarte ocupată cu implementarea RIC și poate că ne vom gândi după aceea, uh, vom putea vedea ce face, dar haideți să fie o căznicie fericită între RIC și ROS. Apoi la anexa 3, cred că Comisia a fost prea precaută, se putea include și mai multe substanțe. De exemplu, acele uh, substanțe care întârzie arderea, care includ uh, brom, și acum nu aș, aș fi curios să știu câte organizații ale oamenilor cu alergii, cu probleme hormonale, uh, și-au făcut auzite vocile aici, uh, care au avut probleme din cauza acestor substanțe, care, produse care conțin brom. Și haideți să nu uităm că reprezentanții industriei spun un lucru, dar oamenii, oamenii care suferă consecințele uh, lipsei de acțiune nu prea ajung aici în fața noastră. Să ne gândim totdeauna la acest lucru. Apoi, în legătură cu echipamentele medicale, e clar că ar trebui să aplicăm metoda sfere de aplicare deschise și când uh, e vorba de a adăuga substanțe interzise, trebuie să fie mai ușor de, uh, pentru ROS, pentru că e mai ușor și să obții derogări și excepții. Deci ar fi mai ușor și de adăugat uh, substanțe pe listă, cred eu, sau produse pe listă. Nu știu dacă e bine să utilizăm aici criterii socioeconomice apoi, pentru că nu ar duce decât la o conservare a vechilor măsuri dacă spunem că noile măsuri, uh, noile și noile aparate nu uh, nu sunt, nu sunt uh, destul de performante, atunci n-am mai fi trecut niciodată la noile ecrane de la noile LED-uri, la, la, la aceste substanțe care uh, întârzie aprinderea și așa mai departe. In the computer. I cannot even get that. So if we... Deci dacă putem să scăpăm de aspectele negative ale legislației, atunci nu vom face decât să ajutăm consumatorii cu produse mai bune. Și vreau și nanotehnologiile să le văd aici. The Commission, when we had the discussion on non in the Parliament, said Well, we think... Aici, uh, la, în Parlament am discutat uh, situația nanotehnologiilor. S-a spus că trebuie să ne ocupăm de legi de la caz la caz. Uite, acum este un astfel de caz și eu cred că și nanotehnologiile sau aspectele legate de nanotehnologii din ROHS, ROS, ar trebui analizate. Mulțumesc și acum domnul Prodi. Mulțumesc, doamnă președintă de Chris Davis. Uh, sunt nedumerit acum, auzind mai ales intervenția domnului Chris Davis, care spunea că trebuie să rămână două legislații în vigoare, în paralel, Rich și Ross. Mie nu-mi place acest lucru. Un, uh, un indirizzo uh, in cui uh, da subito. Aș vrea mai degrabă ca imediat să încercăm să ajungem la o convergență și bă, eventual să acordăm un timp de grație, să așteptăm un timp suficient. Dar eu nu aș putea să-mi închipui o situație în care Rich uh, să aibă nevoie de 80 ani ca să intre în funcțiune. Nu, este inacceptabil. Haideți să rezolvăm această problemă și nu, să nu elaborăm rost doar pentru că Rich uh, face progrese uh, prea lente nu cred că e nevoie de chiar atât de mult timp. Ar fi o situație inacceptabilă. Și cred că, având în vedere că nu văd o diferență dacă un produs toxic e utilizat în industria electronică sau electrică <clears throat> sau e utilizat în alte domenii, nu cred că se poate face o diferență. Noi nu facem altceva decât să creăm încă și mai multă confuzie. Așadar, și în problema asta a excluderii produselor, trebuie să uh, facem referire la metodologia RICI. Pentru că, în practică, aceasta se aplică, o evaluare a riscului conf- și eventual și o gestionare a, a riscului conform RICI. Și cred că e cazul ca încă și în acest moment să încercăm să ajungem la o convergență maximă a celor, acestor două texte legislative. Pentru ca să existe o sinergie, aș spune. Pentru că dacă le vom aplica și le vom examina separat, amândouă vor fi aplicate foarte greu Și lucrul acesta nu ne-l putem permite. Mulțumesc. Catlin Mulțumesc acum doamna Van Brandt. Dank u wel, voorzitter. Ik sluit me heel graag aan bij um, de complimenten aan... Mulțumesc, eh, doamnă președinte. Felicit și eu eh, pe doamna raportoare și aștept cu nerăbdare raportul domniei sale, pentru că eu cred că acesta este unul ambițios și va veni cu lucruri noi față de propunerea comisiei. Acum, uh, în ce privește discuția despre Rich și Ross, cred că e clar că Rich nu poate să folosească de alibi ca noi să nu acționăm conform Ross, ca să facem în așa fel încât, cum a spus și colegul Davis, uh, produsele puse pe piață să fie uh, necontrolate din punct de vedere al siguranței. Ar fi păcat să facem un astfel de raționament și să spunem că dacă există RICI, nu trebuie consolidat rost. Cred că toată lumea va aștepta cu nerăbdare uh, apariția raportului pentru a putea avea un punct de vedere precis. Mulțumesc acum domnul Kugler din partea comisiei și apoi va avea cuvântul din nou doamna raportoare, dar uh, vă rog să respectați, să nu depășiți măcar, uh, să nu respectiți 5, să nu depășiți, mă scuzați, 5 minute pentru că mai avem uh, și alte puncte de analizat de pe ordinea de zi. Mulțumesc și acum reprezentantul Comisiei. Thank you very much again. Uh, I... Mulțumesc foarte mult. Vreau să le mulțumesc tuturor pentru contribuții, a fost foarte interesant și am primit multe informații și de asemenea am aflat ce gândesc acum raportorii. Sper că nu mă voi folosi de toate cele cinci minute pe care mi le-ați acordat, însă vreau să mă întorc la două chestiuni, în primul rând în ceea ce privește sfera de aplicare. Bineînțeles că știm cu toții că această sferă de aplicare deschisă este controversată momentan, cu siguranță este foarte atractivă din anumite puncte de vedere. Pentru moment, Comisia nu este convinsă și încă se ține de propunerea sa pentru că, dacă există o sferă de aplicare limitată, așa cum e ea acum, atunci aceasta trebuie să fie delimitată. Așa cum am văzut cu toții în ultimii ani, limbajul general nu poate să facă acest lucru. De la un moment dat, trebuie neapărat să se recurgă la exemple, liste de exemple și anume ce înțelegem prin diferiți termeni. Cel puțin pentru moment și vorbind și cu alții, am impresia că această sferă de aplicare deschisă va inversa situația, însă nu va rezolva problema. Ne vom afla în fața unei sfere de aplicare deschisă uriașă, și în acest caz, desigur, vor exista multe derogări, însă aceste derogări trebuie limitate. Ce, ce se poate deroga și ce nu? Acum spun uh, doar exemple, fără vreun înțeles politic, de exemplu să ne referim la panourile solare. Dacă ar exista o derogare cu privire la panourile solare, atunci s-ar ajunge în punctul următor. Ar trebui să se spună exact despre ce panouri se vorbește adică se va exclude orice jucărie care își ia energia din celule fotosensibile foarte mici un ceas care de asemenea se folosește de celule fotovoltaice. Așa că dacă există această sferă de aplicare deschisă, va exista această incertitudine a limitărilor dacă nu se ajunge la exemple și atunci ne-am întoarce exact în situația de acum. Încă ceva ne mai îngrijorează foarte mult. În prezent nu avem informații, nu știm ce ar însemna o sferă de aplicare deschisă, care ar fi impactul general și de asemenea impactul socioeconomic și asupra mediului. Se află sub pregătire un, um, un uh, o evaluare a impactului și ar trebui să fie prezentat în următoarele săptămâni. Eu uh, nu vreau să iau o poziție. Acum, bineînțeles că vor fi informații importante care vor reieși din această evaluare a impactului. Cam atât despre sfera de aplicare deschisă. Să ne întoarcem acum la procedura ROS și anume cum se vor identifica în viitor substanțe uh, care să fie interzise. Nu cred că situația este foarte, foarte clară aici. Înțeleg că în, în acest domeniu colegislatorul ne spune nu puteți face tot ce doriți, nu vă dăm toată puterea în procedura de comitologie. Am auzit aceste lucruri de multe ori și sunt de acord cu ele. Pe de altă parte, îmi dau seama că există limitări în ceea ce privește uh, cât de practică este această procedură de codecizie. E vorba de decizii foarte tehnice și cu foarte multe detalii. Uh, și de aceea eu consider că probabil că ar trebui să ne întâlnim undeva la mijloc, adică colegislatorul să uh, dea uh, acele condiții, acele limite pe care să se poată mai apoi uh, elabora detaliile tehnice prin intermediul comitologiei. Cred că așa ar fi cel mai bine. Și mi-ar plăcea foarte mult să mă opresc aici pentru moment. Vă mulțumesc foarte mult! Merci beaucoup. Je passe... Mulțumesc acum uh, dau din nou cuvântul doamnei Evans, dacă dorește să răspundă, dar uh, cu respectarea celor 5 minute, vă rog. Thank you, Chair. I, I can, can be quite brief. Mulțumesc, foarte pe scurt. Sper că pot să mă exprim foarte succint. Uh, în mare parte, cred că colegii sunt de acord cu mine în ce privește derogările, de exemplu restricțiile nanotehnologiilor. De asta nu ne-am ocupat, adevărat, dar în ce privește sfera de aplicare, cred în continuare, în ciuda celor spuse de comisie, că avem nevoie să rămână deschis sfera de aplicare pentru mai multă claritate și dacă vă uitați la lista uh, din propunerea comisiei, sunt uh, lucruri foarte Uh, clare, cum ar fi camerele digitale și o listă exhaustivă și obligatorie, e foarte clar că nu va acoperi toate articolele pe care le vrem noi incluse în această directivă. Apoi, criteriile socioeconomice pe care le-a evocat domnul Schlitter, aici sunt de acord, că aceste criterii nu ar trebui folosite pentru a uh, hotărâ dacă o excepție, o derogare este uh, acordată sau nu. Uh, noi trebuie să hotărâm doar în ce privește timpul de aplicare al unei derogări și dacă sunt disponibile alternativele. Iar în problema Rich și Ross, în final, vreau să vă spun că Rich este o lege cu caracter le- eh, regional. Și, de exemplu, nu se ocupă de problema substanțelor care conțin brom, iar ROS este o lege cu o aplicare foarte specifică și care are un efect global. Astfel încât că avem aici două eh, norme diferite și e important ca ele să rămână independente una de cealaltă. De aceea, că, de aceea în propunerea mea recomand exact același lucru, după cum a spus și raportorul din umbră, aceste legislații funcționează și noi trebuie să facem progrese în a introduce noi restricții și a ne apropia de mm, realizarea obiectivelor pentru care, până la urmă, au fost, uh, a fost elaborată această directivă. Le raporteur, merci beaucoup. Mulțumesc, doamna raportare. Și vă reamintesc că termenul pentru depunerea amendamentelor este 14 ianuarie 2010 la orele 18. Analiza amendamentelor se face între 15 și 17 martie 2010, votul în comisie 6-7 aprilie 2010 și votul în plen va avea loc în sesiunea mai 2010. Merci, je vous propose donc de passer au... Mulțumesc și vă propun să trecem la punctul următor de pe ordinea de zi. E vorba de cerințele în materie de sănătate uh, animală pentru mișcarea, uh, pentru circulația non-comercială a animalelor de companie și dau cuvântul doamnei raportare bă că e un subiect care vă pasionează foarte mult. Deci, dau cuvântul raportoare, doamna Barbara de Bruyne. President, I'll try my best to explain this again. Vă mulțumesc. Voi încerca să vă explic după ce am discutat atât de aprins despre celelalte două rapoarte. S-a cooperat foarte mult la acest raport și le mulțumesc tuturor celor care m-au ajutat. Vă voi spune care este fundalul. Regulile armonizate pentru mișcarea, circulația necomercială a animalelor în Comunitatea Europeană. Thank you very much. The harmonized rules for the non-commercial movement of pets uh, into... Cum spuneam, circulația necomercială a animalelor de companie face parte din regulamentul 998 din 2003, în care se prevede un regim general pentru ca animalele de companie, cum ar fi pisicile, câinii, nevăstuicile, care călătoresc dintr-o țară în alta, să aibă pașaport și dovada vaccinării antirabice. De asemenea, statele membre pot aplica cerințe mai stricte în funcție de boli. În ceea ce privește turbarea, în octombrie 2008 uh, regulamentul s-a încheiat și a fost uh, prelungit până în iunie 2010, iar acum se propune prelungirea lui până în septembrie 2011 pentru circulația acestor animale între statele membre și către țări terțe. Acest regim de tranziție ar trebui să se aplice până pe 31 decembrie 2011. Termenul limită 31 decembrie 2011 coincide mai bine cu perioada în care Comisia se așteaptă să se încheie finanțarea programelor de vaccinare pentru a pune capăt turbării sălbatice. Problema cea mai gravă legată de turbare, când aceasta apare în mediu sălbatic. Pe lângă adaptările tehnice propuse, se include identificarea unui animal de companie, un sistem de identificare în articolul 1.1, anexa 1, cerințe tehnice pentru vaccinarea antirabică, articolul 1.2 și anexa 1b la propunerea comisiei, iar procedura de comitologie aplică noul punct B2 la articolul 5.1 și la, articol, și la anexa 1a. Voi reveni la acestea peste câteva minute. Eu recomand ca noi, să adoptăm propunerea comisiei. Nu intenționez să înaintez uh, amendamente pe lângă cele trei modificări tehnice pe care le-am. Erau niște greșeli legate de mm, tipărirea textului. Două dintre aceste trei amendamente se referă la introducerea termenului sănătate, amendamentul 1, măsurile de prevenție necesare pentru sănătate. La amendamentul 2 se spune măsuri de prevenție care pot fi enumerate. Iar în al treilea amendament se vorbește despre plasarea animalelor de companie în carantină. Acolo au fost lăsate niște cuvinte pe din afară și eu spun aici că acestea trebuie plasate în carantină dacă nu se respectă articolul 6 Propunerea se bazează pe faptul că abordarea alasă a fost una de prevenție pentru a face față tuturor problemelor legate de sănătate care derivă de pe urma circulației animalelor de companie pe teritoriul Uniunii Europene. După cum spuneam, regimul de tranziție se va încheia și acel termen de 31 decembrie 2011 va coincide și cu perioada când se încheie finanțarea vaccinării. Iar personalul de asemenea va trebui să fie pregătit pentru a se adapta la noua situație. Deci eu propun să adoptăm această propunere, aștept întrebările colegilor și um, comentariilor raportorilor din umbră. Am o întrebare pentru comisie însă. Anexa 1A, articolul 1.8 din propunerea Comisiei. În mod neoficial, Serviciul Juridic al Parlamentului m-a întrebat în legătură cu formularea de acolo care ar putea fi modificată în conformitate cu procedura de reglementare de la articolul 42.2 pentru a ține cont, 24.2 pentru a ține cont de dezvoltarea tehnologică eu cred că ar trebui să apară procedură de reglementare cu supraveghere. Cu supraveghere, cu control. Acesta este termenul nou pe care eu propun să îl introducem. Merci, euh, Madame le rapporteur. Je vous... Mulțumesc, doamnă raportoare, și vă propun acum să dăm cuvântul doamnei Glenn Wilmot și apoi doamna Sulie. Va avea cuvântul iar apoi reprezentantul Comisiei. Doamna Wilmot, vă rog. Mulțumesc. Foarte pe scurt. Vreau să spun că nu cred că este un subiect controversat acesta. După cum s-a spus, e un regulament care stabilește niște reguli pentru eliminarea regulilor, ă, riscurilor în circulația animalelor în, între țările membre. În principal e vorba de turbare aici. S-a cerut o extindere a unei derogări existente care expiră în iunie 2010 și, niște reguli de tranziție care ne vor îngădui să beneficiem de actuala campanie de vaccinare în Uniunea Europeană. Cred că nu este deloc un subiect controversat. Au fost uh, întâlniri între raportorii din umbră și a existat un consens acolo. Susțin uh, raportul și uh, propunerea și amendamentele pro- propuse de raportoare. Mulțumesc, mulțumesc și acum doamnă Sulie. Mulțumesc, doamna președintă. Portor du PP. Ca raportor din umbră al grupului PP sunt de acord cu doamna De Brun. Acest text nu trebuie modificat, deci în plus de modificările făcute, pentru care îi mulțumesc doamnei De Brun, îi mulțumesc și pentru răbdarea cu care a răspuns la întrebări și mâine și sprijin acest raport. Vă mulțumesc. Domnul Nicholson a cerut cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Și eu sprijin acest raport și mulțumesc doamnei raportor. A făcut o treabă excelentă. Și aveam însă un comentariu. Multe persoane în întreaga Europa, inclusiv de acolo de unde sunt eu, cred că animalele de companie sunt lucru cel mai important de pe pământ. Acești oameni consideră că aceste animale sunt prioritare pentru ei. Eu mă bucur să văd că această legislație se va prelungi și astfel uh, țările care au nevoie de protecție suplimentară vor putea beneficia de aceasta. Însă acum am o întrebare. Se pot aplica reguli mai stricte în cazul animalelor de companie care călătoresc înspre sau dinspre zone zone specifice? E important să știm, deoarece noi vrem să ne protejăm în primul rând pe noi împotriva amenințării de turbare. E un risc care există în anumite zone și mă bucur că s-au făcut progrese pentru eradicarea acestei probleme în multe foste state membre și sper ca până la sfârșitul anului 2011 vom ajunge la rezultatul dorit de eradicare. Însă până atunci e important să se acorde această derogare, această extindere. E important atât pentru sănătatea animalelor cât și a populației. Eu nu voi face amendamente la raport. Așa cum am spus și la reuniunea raportorilor din umbră, există un consens foarte bun. Singurul lucru, pentru o extindere de 18 luni a trebuit să lucrăm foarte mult. Mi se pare prea mult dacă e să ne gândim, nu? A fost nevoie de 18 luni ca să avem o prelungire de 18 luni. Dacă vă, se va eradica turbarea în mod definitiv din toate aceste zone, va trebui să revizuim întregul proces Aș vrea să știu ce se va întâmpla în acest caz. Poate că reprezentantul comisiei sau raportorul ne poate da lămuriri. Vă mulțumesc. Are cuvântul domnul Horst Schnellhardt. Mulțumesc, doamnelor și domnilor. Cred că ceea ce ne-a prezentat doamna raportor este în ordine, dar totuși în ceea ce privește raportul comisiei am o problemă în ultimii ani am făcut uh, niște, am uh, înregistrat niște succese uh, importante, dar acum ne, uh, ne confruntăm cu o paradigmă. Mai există sau nu mai există rabia? Vorbim despre animalele de companie care circulă și desigur ele trebuie să fie controlate la graniță. Este absolut necesar și și după anul 2011 va fi obligatoriu, trebuie controlate certificatele și este foarte clar că există rabia dar și în practică am avut experiența următoare și în state mari, cum ar fi Marea Britanie. Acestea se folosesc de derogări astfel încât uh, în parte uh, sunt uh, puse în aplicare niște măsuri destul de stricte fie nu sunt, fie nu sunt puse în aplicare cum trebuie, fie lipsește ceva, astfel încât se ajunge la carantină și mai departe nu se știe cum să se acționeze. Șase săptămâni există această carantină, după care ce se întâmplă? Nu știu și aș vrea să ne ofere acum Comisia informații de ce se dorește această prelungire. E clar că e nevoie de control la granițe, acest lucru e clar, însă în anumite țări ar trebui să fie impuse măsuri mult mai uh, exigente persoanele care circulă cu animale și cei care se ocupă atunci când aceste animale ajung la granițe trebuie neapărat clarificată. Este neapărat să știm ce se întâmplă cu această prelungire. În Europa nu mai există rabia, ne aflăm pe o piață internă, așa că nu se poate să tot existe noi și noi derogări și asta pentru că se așteaptă prea mult până la punerea în aplicare. Tremopoulos. Mulțumesc, acum domnul Tremopulos și apoi comis. Uh, Mulțumesc foarte mult, spune domnul Tremopulos. Vorbim astăzi aici despre condiții igienico-sanitare. Ce se întâmplă? Trebuie să avem în vedere anumite chestiuni aici. Vorbim de câini, de pisici și de papagali. Urma urmei, sunt prevăzute aici și alte animale sălbatice, unele dintre acestea fiind protejate. Uh, și unele fiind uh, foarte extinse, deci uneori devin specii endemice în anumite țări, iar echilibrul ecologic uh, de acolo este destabilizat din cauza folosirilor ca animal de companie în altă parte. Asemenea, trebuie spus că o treime din resursele de pește sunt folosite pentru alimentarea animalelor de companie. De asemenea, trebuie să avem în vedere efectul transportului asupra acestor animale. De exemplu, în țara mea, Grecia, au existat probleme în această privință. Deci eu aș vrea să îmi răspundeți la aceste întrebări. Vă mulțumesc. Domnul domanda din partea Comisiei, aveți cuvântul. Grazie, signora Presidente, grazie alla... Mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc și raportoare, doamne raportoare, pentru Uh, munca depusă și pentru cuvintele de apreciere față de propunerea comisiei. Și, precum antevorbitorii mei au susținut uh, și doamna raportare a susținut propunerea comisiei, propunere care se bazează, în primul rând, pe o, o dată de fapt încurajatoare, și anume situația turbării în Uniunea Europeană, unde programele de eradicare finanțate de comisie au, s-au bucurat de succes și uh, au apărut rezultate încurajatoare, importante, care au permis eradicarea sau măcar punerea sub strict control a situației turbării animalelor sălbatice, cu consecințe pozitive atât pentru animalele domestice cât și pentru oameni. De aceea, asta este o dată pe care uh, doresc să o scot în evidență, pentru că aș vrea ca toate politicile comunitare să se bucure de atâta succes uh, cum s-a bucurat uh, politica noastră de eradicare a turbării. Propunerea Comisiei dorește să armonizeze pe deplin regimul de uh, circulație a animalelor domestice de companie în scopuri necomerciale. Din punctul ăsta de vedere, sunt sincer când vă spun că nu înțeleg exact uh, ce a spus domnul Schnellhardt, care a spus că acest regim care este în vigoare în anumit, trebuie să uh, se termine pentru anumite state membre. Asta e și propunerea Comisiei, deși aceasta prelungește pentru o perioadă de timp regimul existent, asta pentru că există nevoia de a îmbunătăți încă și mai mult situația eliminării turbării în anumite state membre și că și există nevoia ca unele state membre în care există acum un regim de tranziție să se adapteze la nou regim și să uh, își pună în funcțiune sistemul electronic de identificare a câinilor și pisicilor prevăzut să intre pe deplin în vigoare în luna iulie 2011. Acestea sunt motivele pentru care Comisia a prelungit pentru o scurtă perioadă de timp actualul regim de tranziție, dar cu intenția clară ca acest regim de tranziție să se încheie în curând. În ce privește celelalte argumente ale domnului Tremopoulos, cred că în multe cazuri acestea depășesc uh, sfera de aplicare a propunerii comisiei care privește exclusiv uh, circulația necomercială a animalelor uh, de companie. Comisia a, s-a ocupat și de acvacultură, politica de sănătate animal, animală pentru animale acvatice. Ne-am ocupat mult de acest aspect în ultimii ani. Avem o nouă directivă, 88 per 2006, pentru acvacultură și am aplicat o serie de măsuri legate de această directivă în anul 2008 și în 2009, inclusiv uh, în legătură cu utilizarea făin, făinii din pește s-au aplicat anumite modificări ale unor politici în uh, um, recentul regulament pentru subproduse care a fost aprobat de Parlamentul European și de către Consiliu și care va fi publicat pe scurt, uh, în scurt timp în jurnalul oficial și domnul Schnellhardt a fost raportor pentru această propunere în fostă legislatură. În ce privește problema evocată de doamna raportoare, în legătură cu aspectele de comitologie. Aș dori să dau cuvântul, dacă îmi dați voie, doamnă președinte, colegii mele, Ana Marculi, din partea Serviciului Juridic, pentru a răspunde uh, aceste întrebări a raportoarei. Dificulte. Mersi, madame. Nicio problemă, spune președinta. Mulțumesc, doamnă. As, as you can see, annex... După cum puteți vedea, anexa 1 A a propunerii conține tehnice, ă, reguli tehnice clare și anume specificațiile tehnice pentru ă, Um, the Commission would like to draw your attention. Transportul acestor animale. Comisia va atrage da atenție asupra faptului că dacă vedem ce scrie în articolele 4a și 14, unde se face referință la cerințele din această anexă, putem vedea că dacă cerințele din anexa 1A nu sunt respectate, atunci uh, proprietarul animalului de companie poate, cu toate acestea, să talking about strictly respecte alte uh, condiții care nu sunt obligatorii, cel puțin nu cele din anexa 1A. În plus, am dorit să clarificăm faptul că um, intenția comisiei, comisiei a fost uh, cea de a spune că aceste reguli trebuie aplicate prin proceduri normale. Și vă atragem atenția asupra acest, a celelalte anexe introduse prin această propunere. The technical requirements for anti-rabies uh, uh, care conține um, prevederi tehnice pentru vaccinul antirabic, anexă care a fost considerată de comisie ca făcând subiectul controlului parlamentar. De aceea, acesta, acesta a fost raționamentul nostru și motivul pentru care Comisia a hotărât să mențină această anexă pur, cu caracter pur tehnic, anexa 1A, uh, în domeniul de aplicare a mm, procedurii de reglementare simple. Mulțumesc, mulțumesc, spune doamna președinte și acum din nou are cuvântul doamna raportoare, dacă doriți să trageți o concluzie. Thank you very, very much indeed. Vă mulțumesc foarte mult. Voi vorbi doar câteva minute. Cred că raportorii din umbră și ceilalți colegi care au vorbit uh, doresc să le mulțumesc de fapt tuturor. Mulțumesc și comisiei care a răspuns la întrebarea mea. De asemenea, cred că ceea ce am spus eu în raport uh, este în legătură cu ceea ce s-a vorbit. E într-adevăr vorba despre circulația necomercială a animalelor de companie. Domnul Nicholson și domnul Schnellhardt au uh, vorbit despre anumite aspecte. Cred că este foarte clar că s-a identificat uh, apariția Arabiei în anumite state membre și de asemenea Comisia a uh, instituit programe care sunt uh, corecte, dar uh, acum uh, Comisia propune un regim de tranziție și că acesta ar trebui să fie extins până în acel moment în care se observă că aceste, pro, aceste programe și-au atins scopul. Sper că am răspuns la întrebările pe care, care mi-au fost uh, puse și Păi, desigur, sunt deschisă să mai clarific situația mai târziu. Mulțumesc, doamnă raportoare, și vă reamintesc că termenul pentru depunerea amendamentelor este 9 noiembrie, la orele 12, votul în Comisia ENVI va avea loc pe 1 decembrie, votul în Comisia ITRE, mă scuzați, spune doamna președinte, deci termenul pentru amendamente 11 noiembrie, la orele 12, votul în Comisia ENVI, 1 decembrie 2009. Și acum trecem la avizul privind proiectele de investiții în infrastructura energetică din Europa și aș dori să consacrăm un sfert de oră acestui text pentru că încă mai trebuie să examinăm la question des biocides problema substanțelor biocide un subiect uh, mai complicat și atunci uh, mă grăbesc să dau cuvântul domnului Pirilo și v-aș ruga să respectați un timp de 5 minute de vorbire, ar fi minunat. Mulțumesc! Farò mm, più breve possibile. Uh, mă, voi încerca să mă exprim cât mai succint posibil nou scenariu al politicii energetice și obiectivele politice pentru mixul energetic vor împinge operatorii spre a face noi investiții în infrastructură pentru uh, energia comunității europene. Propunerea de regulament privind notificarea Comisiei Europene în legătură cu aceste proiecte de investiții care substituie regulamentul în vigoare, numărul 736 per 96, va permite Comisiei să aibă la dispoziție date și informa- informații în ce privește proiectele de investiții în statele membre, în ce privește producția, stocarea, transportul de petrol, de gaz, producția de biocarburanți și uh, instalațiile de stocare de dioxid de carbon. Uh, aceste informații vor permite Comisiei să monitorizeze situația și să dispună de un cadru cât mai complet posibil al capacității de producție uh, a diverselor uh, instalații și astfel să permită a face o evaluare în privința cererii și ofertei de energie în Uniunea Europeană. Uh, regulamentul e compus din 13 articole, o anexă tehnică și o anexă tehnică în care sunt indicate diversele tip, tipuri de investiții care uh, trebuie notificate Comisiei. Conform articolului 6 al regulamentului, datele care vor trebui transmise nu sunt sensibile din punct de vedere comercial și Comisia va putea astfel să le publice. La articolul 2 se enumeră o serie de definiții pentru a face mai omogenă interpretarea pentru informațiile, interpretarea performa, ă, informațiilor, mă care trebuie transmise. Notificarea, după cum se spune la articolul 5, nu privește doar proiectele de investiții, țin să spun asta, ci și eventuala dezafectare a instalațiilor. Deși uh, e un document cu caracter administrativ, am vrut să uh, depun niște amendamente la articolul 5, care privește impactul de mediu al proiectelor de infrastructură, pentru a mă asigura că, acest, că acestea nu dăunează mediului. Tot la articolul 5, în ce privește procedurile de notificare Uh, pentru dezafectarea instalațiilor existente, eu cred că este necesar ca notificarea să fie însoțită în plus de comunicarea privind data probabilă a dezafectării, cum se propune actualmente în propunere, să fie însoțită și de uh, comunicarea planului în mai multe etape a suspenderii activității. Uh, în final, vă spun că am, prezentat, am depus un amendament la articolul 1 al regulamentului, paragraful 5.2, privitor la stocarea dioxidului de carbon. Propunerea de regulament prevede eh, notificarea unor cantități eh, superioare a, la 100.000 de tone. Această notificare ar, s-ar face inde, ind, independent de uh, puterea energetică a amplasamentului și ne-ar permite să facem avansuri în această nouă tehnică de eh, reducere a, a dioxidului de carbon. În general, procedura de notificare nu pare că va duce la costuri suplimentare nici pentru operator, nici pentru Comisia Europeană. Și mai fac o observație, legislația comunitară în vigoare impune obligativitatea informării și comunicării în ce privește investițiile în infrastructura de energie, astfel încât trebuie să garantăm că utilizarea acestor informații va face obiectul unei mai bune coordonări ca să evităm suprapuneri ale obligațiilor de informare. Și sigur că vă stau la dispoziție pentru orice întrebări și sugestii. Mulțumesc și doamna președinte, sper că apreciați că am fost foarte rapid. Coleg. Vă apreciez, dragă coleg, spiritul de sinteză și acum dau cuvântul lui Balțo. Am a szót Vă mulțumesc. Doamnă președinte, voi încerca să fiu și eu succint. Mă voi uh, referi la amendamentele la raport și nu la propunerea comisiei. Există un preambul la amendamente în care se vorbește despre impactul asupra mediului înconjurător și despre faptul că trebuie solicitate informații în legătură cu acesta. Propunerea inițială cerea ca informațiile oferite să fie în legătură cu infrastructura și perioada prevăzută. Eu mă întreb însă de ce nu se pot da și mai multe informații. În propunerea originală se spune că informațiile trebuie trimise tuturor actorilor economici interesați pentru ca aceștia să știe ce infrastructură este eliminată treptat de producție sau de transport, pentru ca astfel planurile de investiții să poată fi ajustate în funcție de asta. Aceste informații sunt uh, esențiale pentru actorii economici, însă în amendament se face trimitere la o evaluare de impact asupra mediului dacă legislația permite acest lucru. În ceea ce privește acum măsurile de reabilitare a mediului și lista cu astfel de măsuri, cred că acest lucru nu respectă obiectivele de la început. Însă, bineînțeles, se dorește să se folosească acest prilej pentru a cere întocmirea de astfel de studii. Însă, după părerea mea, aceasta creează o anumită suprapunere, se fac multe lucruri în paralel pentru anumite studii și evaluări. La articolul 5, de exemplu, infrastructura planificată. Se vorbește despre tipul de resurse energetice care urmează să fie folosite. Dacă folosesc combustibili fosili, ar trebui să trimită un raport în care să spună care vor fi emisiile de dioxid de carbon. Dacă e să fie folosită energia nucleară, e bine, atunci am putea cere un raport privind substanțele radioactive. Mă întreb însă dacă acest lucru ar respecta sau nu propunerea originală. Dragi colegi, aș vrea să vă rog să vorbiți doar două minute, domnule Prodi. Saru brevissima, signora președinte. Foarte pe scurt, doamna președintă. Mulțumesc, uh, domnului Pirilo. Sunt de acord uh, cu toate amendamentele depuse de domnia sa dar uh, intervin și eu în urma uh, antevorbitorului meu. Comisia ar trebui să ne spună ce se va face cu acea comunicare, pentru că sunt uh, o grămadă de inițiative care ar trebui puse în practică pentru a optimiza utilizarea resurselor energetice, pentru a maximiza energiile regenerabile și de a spori caracterul complementar al resurselor, formelor de energie. Ar putea face un, da un exemplu. Există un uh, mare potențial al energiei eoliene împreună cu energia hidraulică, utilizarea acestui mix de energie pentru a putea garanta o uh, utilizare optimă și maximă a energiilor regenerabile și în același timp uh, asigurând o continuitate a furnizării de energie. De energie astfel încât întreaga problemă a optimizării a resurselor energetice, de exemplu, cogenerarea, trigenerarea, acestea sunt probleme de care trebuie să se țină cont întotdeauna. De aceea eu cred că ar fi bine ca Comisia să ne explice ce face exact cu aceste informații și ce măsuri poate să ia pentru a îmbunătăți compatibilitatea generală. Într-o rețeaua electrică să corespundă cerințelor și rețeaua de alimentare cu gaz să, să, să fie corespunzătoare cu aceste cerințe. Deci uh, sunt o mulțime de lucruri de făcut aici. Mulțumesc, mulțumesc domnule Prodi. Mersi, madame. Uh, Domnule Cut, vă mulțumesc, doamnă președinte. Îi mulțumesc și raportorului, deoarece cred că dumnealui a arătat clar care este impactul asupra mediului înconjurător. Eu cred că în următorii ani investițiile în infrastructurile de energie sunt vitale pentru a ne atinge obiectivele de energie regenerabilă și nu doar în perspectiva anului 2020 20, ci și într-o perspectivă mai lungă. Noi trebuie să avem infrastructuri în care să se investească, mai ales în rețelele de electricitate trebuie să se investească pentru mediul cojurător și pentru a avea o mai mare pondere de energii regenerabile în mixul energetic. Aceste investiții trebuie sprijinute, sprijinite, însă fără să se aducă un prejudiciu mediului încăjurător. În, uh, în ceea ce privește ideea de a construi noi infrastructuri sau de a moderniza infrastructurile existente, comisia trebuie să aleagă și de aceea datele sunt importante. Un alt comentariu adițional se referă la calitatea datelor. Articolul 6. E important să știm câtă transparență dorim în ceea ce privește datele. Există state care pot publica datele și cred că ar trebui să știm mai clar ce date pot fi puse la dispoziția publicului pentru ca întreaga Uniune Europeană să poată analiza aceste informații. Vă mulțumesc. Domnule raportor, doriți să răspundeți la aceste întrebări? Proprio in qualche attimo eh, al primo relatore chiedo scusa perché non ho eh, guardato il cognome. Uh, mă scuzați, nu știu care este uh, numele de familie al primului raportor din umblă sau al primului interve- uh, vorbitor, dar vreau să vă spun că la amendamente e scris că lista măsurilor planificate pentru reabilitarea ecologică și valoarea acestei reabilitări este cerută de legislația în vigoare, legislația în domeniu și aș uh, dori să fac un amendament ca acest, acest lucru să fie prevăzut în uh, legislația specifică. Deci, uh, prima intervenție uh, cred că ar putea uh, uh, uh, să fie acoperită de această formulare. Uh, mulțumim, mulțumesc colegului Prodi, dar cred că problema este încă și mai complexă. Cred că um, ar trebui să solicităm comisia în, aceast, în acest sens să ne furnizeze răspunsuri, eventual completarea acestui aviz, care știți cu toții că trebuie să treacă și pe la ITRE. Apoi articolul 6, cred eu, că este foarte clar. Pentru că E vorba aici de publicarea datelor, dar uh, să ne gândim la o ipoteză. O, o, un stat membru, într-un stat membru există o firmă care face o anumită intervenție, o, una singură, dar care ar putea crea probleme. Și o astfel de informație sensibilă nu poate fi atribuită autorul intervenției dacă e vorba de un stat mic. Uh, și cu aceasta închei. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, uh, domnule raportor. Și uh, pe 9 noiembrie, la orele 12, este termenul de depunere a amendamentelor, votul în Comisia Envi pe 1 decembrie, votul în Comisia ITRE pe 27 ianuarie 2010 și în plen în februarie 2010. Și acum vă propun să trecem la subiectul pieței și a utilizării produselor biocide și pentru asta dau cuvântul raportorului, care este o raportare. Doamna Crista Clas. Vă rog, doamna. Pour Dankeschön, Frau Vorsitzende. Mulțumesc, doamnă președinte. Mi s-a spus că Comisia va fi cea care va prezenta prima raportul, dar și cred că ar fi mai bine așa să, să procedăm așa. Mulțumesc. Că la comisie... O problemă, doamnă Clas. Comisia poate să își exprime poziția, în primul rând. Vă rog. Bună ziua! Vă mulțumesc foarte mult pentru prilejul de a prezenta pe scurt propunerea Comisiei pentru regulamentul privind biocidele. Pe scurt, propunerea pentru acest regulament are ca scop preluarea elementelor uh, făcute în perioada de 8 ani de implementare a legislației existente, pe care trebuie să o păstrăm, bineînțeles. Însă, din motive clare, propunerea trebuie să revizuiască toate acele elemente care nu au funcționat foarte bine în această perioadă și voi intra în detalii. De ce facem această revizuire? Din două motive. În primul rând, să protejăm și mai mult mediul înconjurător, un element important. Directiva existentă a obținut un nivel uh, crescut de protecția mediului și a sănătății, însă credem că lucrurile pot sta și mai bine. De asemenea, trebuie evitate anumite viduri legislative care încă există. De asemenea, în același timp este important să reducem costul foarte ridicat de uh, respectarea legislației. Trebuie să reducem acest cost, însă trebuie să menținem un nivel crescut de protecție a mediului înconjurător și a sănătății oamenilor. Evaluarea de impact um, a ajuns la o concluzie și anume toate domeniile de politică și toate opțiunile pe care le-am ales au ca scop reducerea costului pentru industrie, cu excepția unui caz limitat care are legătură cu articolele tratate, despre care voi uh, vorbi puțin mai târziu. Însă, impactul general este următorul. Se va reduce costul pentru industrie. În propunere se integrează de asemenea cele mai bune practici din legislație, din RICI, de exemplu, și, într-o oarecare măsură, regulamentul Agenției Europene pentru Mediu. Vă voi spune acum câteva lucruri despre cele două obiective. În ceea ce vrește protecția mediului, articolele tratate sunt un element important, deoarece în momentul de față poți importa produse care au fost tratate uh, cu substanțe biocide, care nu au fost aprobate în Uniunea Europeană. Însă, în momentul de față, nu există nicio modalitate de a controla acest lucru și în presa din anul trecut ați văzut că au fost cazuri de canapele, de exemplu, sau de încălțăminte, care au cauzat alergii și arsuri consumatorilor, care au trebuit chiar să fie spitalizați. Deci, prin această propunere, pe viitor vom evita astfel de lucruri, deoarece toate articolele tratate cu substanțe biocide trebuie să fie etichetate ca atare, să se spună că au fost tratate cu astfel de substanțe. Iar substanța biocidă trebuie să fie autorizată. Ce s-a întâmplat cu acele canapele și cu încălțămintea? Substanța respectivă era interzisă în Europa. E o lacună pe care noi trebuie să o umplem pentru a proteja și mai bine sănătatea oamenilor. Asta am avut de spus despre articolele tratate. De asemenea, avem prevederi pentru criteriile de excludere. Substanțele cele mai periculoase nu mai pot fi autorizate, cu excepția unor circumstanțe foarte limitate, care sunt clar definite în propunere. Însă propunerile cele mai periculoase uh, au niște criterii de excludere. Acum, analiza comparativă. Aceasta este foarte importantă deoarece se bazează pe principiul substituției. Orice produs care conține o substanță care poate fi substituită trebuie comparat cu alte produse atunci când urmează să fie autorizate. De ce facem asta? Pentru a exclude de pe piață treptat toate produsele care conțin substanțele cele mai periculoase. Pe scurt, aceasta este latura de protecție a mediului. Bineînțeles, putem intra în detalii dacă e cazul. În ceea ce privește o mai mare eficiență și reducerea costurilor, aș vrea să reamintesc poate pe scurt că legislația privind aceste produse are două laturi. Pe de o parte avem autorizarea substanțelor și pe de altă parte autorizarea produsului final care este comercializat și care conține această substanță. E aceeași abordare ca și în cazul pesticidelor. În ceea ce privește costul pentru industrie, pentru autorizare, Propunerea pune la oaltă și clarifică toate propunerile care vor îmbunătăți siguranța juridică pentru industrie, dar și pentru statele membre. Și vă voi da un exemplu care e destul de uimitor. În momentul de față, nu există un termen pentru ca un stat membru să adopte un produs. Să-l um, autorizeze, mă scuzați. Bineînțeles, statele membre nu așteaptă prea mult, însă pentru siguranța juridică și pentru comercializare e bine ca industria să știe care este perioada necesară pentru autorizarea unui produs. E vorba deci despre autorizarea generală a produselor aici, însă avem o propunere pentru a reduce costurile. Un centru de autorizări de care se va ocupa Agenția pentru um, substanțe chimice de la Helsinki. E vorba de produsele care conțin noi substanțe sub produse care urmează să fie comercializate. Aici am împărțit produsele în două categorii. În primul rând trebuie să vedem ce se va întâmpla cu produsele cu risc uh, scăzut, pot trece prin procedura normală în statul membru sau pe la agenția ECA. Pentru a fi eficienți, e important, e important să avem o procedură centralizată. De asemenea, trebuie să ne asigurăm că agenția de la Helsinki are mijloacele necesare pentru a fi eficientă în cadrul acestui sistem. De asemenea, pentru mai multă eficiență, am pus la oaltă toate prevederile privind recunoașterea reciprocă omologarea. Pentru că astfel industria, reprezentanții industriei să nu trebuiască să ceară autorizarea produsului final în fiecare stat membru. Deci dacă un produs este autorizat într-un stat membru, produsul trebuie acceptat în mod automat și de celelalte state membre, cu excepția unui motiv uh, întemeiat pentru a nu o face. Deci procedura devine mult mai simplă și mai clară. De asemenea, autorizare obligatorie pentru testarea pe animale vertebrate. Am îmbunătățit de asemenea și cerințele de date pentru cazurile în care companiile nu trebuie să furnizeze toate datele, asta în funcție de produse. ci deci, în propunere sunt lămurite aceste aspecte. Și avem de asemenea o propunere pentru o structură de taxe armonizată. și principiul unei reduceri de taxe pentru IMM-uri. Deoarece nu trebuie să uităm faptul că multe companii sunt IMM-uri. Și unul din elementele din evaluarea de impact era că în prezent costul acestei directivi și al autorizării poate fi în detrimentul IMM-urilor. Prin, încercăm de asemenea să eliminăm necesitatea de a avea o perioadă de tranziție, însă ce e mai important, vrem să eliminăm povara administrativă care vine din transpunere. Și vrem, bineînțeles, să avem o aplicare uniformă, ceea ce e important pentru etapa de autorizare a produsului, când ai nevoie de niște definiții și termeni clare. În încheiere ar trebui poate să vă spun că schimbările de la această propunere se referă la stadiul de aprobare. Substanțele sunt uh, aprobate în, sub incidența directivei și o vom face până când uh, se va încheia actuala structură de autorizare a substanțelor de pe piață. Noi nu am schimbat în mod uh, radical modul în care sunt autorizate substanțele, deci am încercat să menținem același sistem. Bineînțeles, vrem să asigurăm o reducere a costului și o bună protecție a mediului, după cum spuneam mai uh, devreme închei aici și voi avea cu siguranță prilejul să lămuresc anumite lucruri. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc mult comisiei, mulțumesc doamnei pentru prezentare și acum îi dau cuvântul doamnei Clas. Mulțumesc, domnule președinte. Țin și eu să-i mulțumesc colegei de la comisie pentru că ne-a făcut o prezentare atât de scurtă și precisă și mulțumesc de asemenea că am astăzi ocazia să pot discuta astăzi aici fără să avem documente. De important aici să sensibilizăm lumea, să sensibilizăm lumea în ceea ce privește biocidele. Mă bucur că putem duce la o, o îmbunătățire și o acoperire a lacunelor din legislația existentă până acum, pentru că ne ocupăm, ne bazăm încă pe un text care nu a fost, nu a fost făcut foarte bine și de asemenea e foarte complicat. Așa că eu mă bucur acum că putem să revizuim textul legislativ. Încă din primăvară am hotărât să existe o prelungire a perioadei de autorizare până în anul 2014 și asta pentru că toate datele care erau cerute nu se puteau face în timp util. Stimați colegi, stimate colege, trebuie să vedem ce uh, ce loc ocupă biocidele în viața noastră. Nu putem să renunțăm la ele, dar uh, ele trebuie, bineînțeles, menținute. Dacă ne uităm, de exemplu, astăzi m-a uimit foarte mult când m-am uitat la acest recipient și în care conține substanțe biocide și se află biocide, cum vedeți, chiar aici în Parlament. Acestea sunt o parte din viața noastră, fac parte din standardul nostru de viață și din civilizație. Sunt substanțe care ajută la dezinfecție și de asemenea ne protejează de diferite boli, mai ales de um, ne fac să nu, să nu ne îmbolnăvim de anumite boli. Sunt de asemenea forme prin care anumiți germeni din nou nu pot fi, nu se pot răspândi. Bolile, virusurile și bacteriile pot fi împiedicate prin folosirea acestor substanțe în producția industri industrială de alimente se folosesc din nou biocidele și asta pentru, ca, pentru a prelungi termenul de valabilitate al, al, al alimentelor. În spitale nu trebuie să se extindă infecțiile, așa că toate, toate lucrurile din spitale trebuie să fie dezinfectate. Însă biocidele le găsim și ca substanțe de protejare, cum de protecție, în cazul lemnului, cauciucului, pielii și acestea sunt tratate cu biocide. Biocidele intervin și în tratarea metalelor. Așa cum vedeți, sunt folosite în foarte multe domenii. Doamnelor, doamnelor, biocidele sunt substanțe periculoase, sunt substanțe care dăunează, dar în același timp pe noi oameni ne protejează. Ei trebuie să ucidă organismele dăunătoare. Trebuie să fie folosite în acest sens și de aceea sunt de foarte multe ori și periculoase. Avem nevoie de niște regulamente mai stricte în ceea ce privește folosirea lor. Trebuie să le folosim cu responsabilitate nu după motul mult ajută mult, ci mult poate să fie și prea mult și până la urmă va dăuna. Cred că avem nevoie de o strategie pentru folosirea durabilă a biocidelor și de asemenea avem nevoie de informații în ceea ce privește alternativele. Doamnelor și domnilor, nu vorbim în primul rând despre protecția de biocide, ci protecția prin intermediul biocidelor. trebuie să luptăm cu problemele cu care ne confruntăm și aici, în cazul biocidelor, acestea trebuie să le folosim în mod corespunzător. La începutul anilor 80 a existat un scandal în ceea ce privește produsele din lemn și de acolo am învățat foarte multe. Avem acum un sistem de autorizare și este bine că îl avem. Avem nevoie de produse care să nu dăuneze mediului. Vorbim și de noi tehnologii, de nanotehnologie, spre exemplu, și toate acestea trebuie analizate atent. Particul, um, nanotehnologia implică particule care intră și în apă și sub piele. Cred că e nevoie de mai multe studii în ceea ce privește biocidele în apă. Deocamdată avem prea puține informații în acest domeniu. Scopul acestui regulament ar trebui să fie o armonizare pe piața internă în ceea ce privește autorizarea substanțelor active. Comisia încă încă lasă la latitudinea statelor membre autorizarea unor asemenea substanțe. Autor... Deci trebuie acum să existe autorizare la nivel european. S-a vorbit de asemenea despre reducerea costurilor și eu sprijin acest lucru, însă pe moment acesta nu este integrat în propunere. Vorbim aici de costuri foarte mari, e vorba de evaluarea riscurilor care costă între 5 și 6 milioane de euro. Mai există de asemenea și alte taxe care ajung până la 5.000 de euro și de asemenea există și costuri și mai mari decât acestea se ajunge până la urmă la autorizare care costă între 3,5 și 6,5 milioane de euro. Probabil am făcut o greșeală în calcul. Dacă da, atunci rog comisia să-mi spună și dacă datele pe care le-am în evaluarea impactului nu sunt cele reale. Eu cred că aceste costuri sunt foarte mari. Așa că nu ar trebui să ne uh, uimească faptul că anumite firme nu doresc, companii nu doresc să se ocupe cu aceste lucruri. în acest domeniu nu ne confruntăm cu aceleași uh, cantități ca în cazul pesticidelor, de exemplu. Am putea aici să ne bazăm pe uh, alte criterii decât pe cele ale riscului. Criteriile de excludere foarte uh, exigente care au fost propuse sunt corecte. Eu cred că în articolul 15 nu sunt prevăzute toate substanțele care ar trebui să apară acolo, chiar și atunci când uh, riscul pentru sănătate, din cazul în care o substanță este exclusă, este mai mare. Și mă gândesc aici la insecte. Există regiuni în Europa în care insectele sunt cele care sunt purtătoarele unor boli foarte grave și de aceea trebuie să vorbim despre insecticide. Uh, Febra denghe și alte asemenea boli sunt cele care pot să apară mai rar dacă sunt folosite insecticidele. Dacă se reduc substanțele active, atunci rezistența paraziților și a insectelor crește la aceste substanțe și acest lucru ar fi fatal. În 4 uh, februarie în acest uh, an s-a discutat despre pericolul pe care îl reprezintă schimbările climatice în ceea ce privește anumite boli. În articolul uh, 159 se vorbește despre cât de importante sunt echipamentele de protecție, spreurile împotriva insectelor și alte asemenea metode de protejare. Insectele sunt purtătoare de boli și acum apar deja în Europa de Sud trebuie neapărat să putem să răspundem la această situație și acest uh, regulament trebuie să vină în sprijinul acestor lucruri. În ceea ce priv... s-au luat în considerare și, mate... și substanțele folosite. Trebuie de asemenea ca consumatorii să fie protejați și, și totuși concurența să rămână încurajate. În, pe piața europeană produsele pot fi tratate doar cu biocide care au fost autorizate în Uniunea Europeană. Este clar că avem nevoie de un control mult mai puternic în acest domeniu și că acesta este neapărat necesar. În ceea ce privește materialele tratate, acest, trebuie să se știe clar toate substanțele care au fost folosite și încă se, mai trebuie să discutăm. Materialele pot fi produse doar din acele materii prime care sunt autorizate în Uniunea Europeană. Consumatorii trebuie să aibă încredere în aceste, pro, în aceste produse. Însă, în cazul biocidelor, acestea trebuie oricum să fie folosite. Consider că n-ar trebui să încurajăm birocrația în acest domeniu. Biocidele își aduc aportul în ceea ce privește protejarea sănătății și sunt importante în igiena noastră zilnică. Nu ne putem lipsi de biocide, ele sunt neapărat uh, necesare și prin acest nou regulament ele au șansa de a putea să fie mai bine reglementate. Mulțumesc și pe colegilor mei. Vă mulțumesc. Mulțumesc mult, Crista Klaas, pentru această replică în ceea ce privește propunerea comisiei. Cred că avem și raportori din umbră care s-au anunțat că vor să ia cuvântul și dăm uh, cuvântul primului asemenea raportor. And to, to Ms. Klaas. Mulțumesc și eu comisiei și doamnei Clas. Clas a vorbit uh, despre efectele pozitive pe care le-au biocidele. Recunosc că aceste substanțe sunt importante și că au efecte pozitive în societatea modernă. Cred însă că discursul dumneavoastră ilustrează foarte bine discuțiile pe care le vom avea, care de altfel seamănă cu discuțiile pe care le-am avut când am uh, elaborat legislația privind pesticidele în mandatul anterior. Depinde de dumneavoastră, doamnă raportor. Însă va depinde puțin și de mine. Eu pot să spun, da, aleluia, doamnă Clas, sunt de acord cu tot ce spuneți biocidele sunt darul lui Dumnezeu pe pământ, n-au niciun efect negativ și n-are rost să discutăm despre ele. Însă eu nu voi face așa ceva, deoarece nu trebuie să uităm că biocidele sunt substanțe chimice folosite pentru a ucide, pentru a dăuna organismelor vii. Nu trebuie să uităm niciodată așa ceva pentru a ne reaminti că aceste substanțe biocide pot fi foarte periculoase, pot avea un efect foarte negativ asupra sănătății populației și asupra mediului înconjurător. De aceea mi se pare bine să văd că din partea Comisiei se spune că revizuirea legislației este o prioritate. Însă nu cred că acest lucru se oglindește pe deplin în propunere. De exemplu, dacă e să ne uităm la echilibrul între ceea ce se face pentru a reduce costurile față de ceea ce se face pentru a îmbunătăți protecția mediului și a sănătății, mai bine, dacă ne uităm la aceste două elemente, e clar că accentul se pune pe reducerea costurilor și nu pe protecția sănătății și a mediului. În diferitele articole, de exemplu, la un moment dat uh, există trei puncte despre trei puncte despre reducerea despre impactul asupra sănătății și mult mai multe elemente, mult mai multe puncte nouă, de exemplu, despre reducerea costurilor. Fie spus acestea, trebuie să vă spun că această propunere are și elemente pozitive, printre care faptul că am inclus s-au inclus anumite articole, iar aceste măsuri trebuie consolidate și mai mult. Eu cred însă că există anumite slăbiciuni care țin oarecum de formulare, poate. Eu cred că există potențialul pentru a ne axa mai mult pe direcția pe care o susțin eu, și anume protecția sănătății și a mediului înconjurător, însă formularea actuală din definiții nu este suficient de puternică. Când se vorbește, de exemplu, despre definiția riscului scăzut, modul în care textul este formulat în prezent poate fi contraproductiv, după părerea mea chiar. Vorbesc prea mult? Da, e drept, spune domnul Lainan. Văd că ați început să faceți gomote. Voi fi foarte succint. Mai avem șase persoane și e deja șase și un sfert și ceilalți au doar două minute. Doamna Clas m-a provocat, de aceea vorbesc atât de mult. Deci definiția riscului scăzut și liniile directoare pentru substituții. Mă opresc aici. Mulțumesc, Ian. Doamna Lepaj, două minute. Vă mulțumesc, domnule președinte. Poate voi eh, continua și eu linia de gândire a antevorbitorului meu. Avem peste 5.000 de biocide, 50.000 de biocide. Biocide, mm, biocidele sunt un fel de pesticide, doar că sunt pentru uz uman și nu agricol. Deci ar trebui să facă obiectul unei reglementări și mai severe deoarece nu se aplică aceea justificare ca în cazul uh, pesticidelor. Se spune că în agricultură e într-adevăr nevoie de pesticide, dar și pe asta se discută foarte mult. Există anumite elemente la care s-a progresat în această directivă, însă în ceea ce privește, de exemplu, transparența informațiilor, sunt prevăzute prea multe derogări. Eu cred că ar trebui ca uh, informarea să se facă foarte bine. Consumatorii trebuie să știe care sunt riscurile potențiale. Deci numărul de derogări este mult prea restrictiv, după părerea mea. Și în al doilea rând, cred că trebuie să dăm, să fim mult mai riguroși Um, în ceea ce vrește tipul de produse autorizate și modul în care acestea sunt autorizate. Deoarece urmările asupra sănătății oamenilor și mediului au fost uh, subestimate timp de decenii întregi. Excelent, doamnele Paj. Doamna Michel Rivazi, două minute. Mulțumesc. Ascultați, dragi colegi. Eu cred că biocidele ar, fi, ar trebui să fie tratate cu aceeași coerență pe care am avut-o și în cazul pesticidelor. Sunt niște produse asemănătoare, însă care, așa cum spuneați dumneavoastră, doamnă Clas, sunt folosite pentru dezinfectare, pentru igienă. Și eu cred că trebuie să știm clar care este raportul între riscuri și beneficii și dacă nu există alternative, față de aceste produse care au substanțe toxice. După părerea mea, există două elemente cheie pe care va trebui să le ridicăm în timpul dezbaterii. Și anume, statele membre sunt responsabile atunci când se face autorizarea produselor și, în al doilea rând, criteriile de excludere pentru substanțele active. La pesticide ne-am războit mult pe aceste două elemente și când să ne uităm uh, în detaliu, vedem că la biocide abordarea e mult mai laxistă. Statele membre au posibilitatea de a nu autoriza biocidele. La pesticide era posibil. Deci dacă un stat spunea nu vrem să dăm autorizare, să accepta acest lucru. Însă pentru biocide e nevoie de recunoaștere reciprocă obligatorie. Deci dacă un stat autorizează o substanță, atunci toate celelalte sunt de acord și acceptă această autorizare. Și noi tot timpul um, am, am considerat că asta era o problemă. Acum, un alt element, condițiile pentru adaptarea la condițiile locale. Un stat membru poate modifica autorizarea pentru pesticide, însă pentru biocide e nevoie de mai multe condiții. Pentru posibilitatea de a limita utilizarea. La pesticide era posibil să o faci în funcție de fiecare țară. În cazul biocidelor, nu mai e posibil. Deci, vedeți, pentru biocide posibilitățile sunt mult mai restrânse decât uh, ceea ce am obținut în cazul pesticidelor. Acum, autorizarea centrală pentru pesticide nu era posibilă dacă avea o substanță pesticidă, fiecare stat o autoriza. Acum însă va exista autorizare centrală pentru biocide și pentru produsele cu risc scăzut. Deci, după părerea mea, pentru biocide mi se pare că suveranitatea țărilor este practic uh, trecută cu vederea. Acum, în ceea ce vrește excluderea substanțelor active, anume, anumite criterii care existau la pesticide nu mai sunt acum. Erau produsele persistente, bioacumulatorii, uh, substanțele poluante, organice. Deci, pentru biocide, toate acestea nu mai există. Un ultim rând, Acum sunt de acord cu doamna Clas, nanotehnologia și nanoparticolele trebuie incluse. Mulțumesc, domnul Prode are cuvântul. Naturalmente eh, mi riservo di... Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Sigur, îmi rezerv dreptul de a studia textul propus de comisie, dar eh, e neîndoielnic că apreciez posibilitatea prevederii unei autorizări centralizate Eh, sigur că să fie coordonată cu <clears throat> autorizațiile acordate la nivel național. Apoi, sigur că va trebui făcută o diferență între eh, tratarea cu eliberare de material și cele fără eliberare de material, eh, care vor trebui reglementate în mod diferit. Cu toate, oricum, eu vreau să subliniez importanța uh, ca cercetarea europeană să fie foarte activă în domeniul biocidelor, uh, pentru că se modifică și împrejurările de climă, aceste schimbări care corespund unei tropicalizări a, a um, climei noastre europene și de aceea trebuie să dispunem de biocide care să fie la înălțimea noilor condiții. Sunt în curs cercetări care uh, ne arată că există biocide foarte selective, și care pot avea un efect redus și foarte redus asupra uh, ființelor umane. Și trebuie să favorizăm aceste obiective. Dar oricum, vreau să mulțumesc doamnei Clas și comisiei și îmi rezerv uh, dreptul de a reveni la acest subiect. signor Rossi. Vă mulțumim, domnule Rossi. Sì, grazie Presidente. Io vorrei fare anche un intervento sull'ordine. Mulțumesc. Vreau să mă refer și la ordinea de zi. Pot să vorbesc acum sau trebuie să cer cuvântul ulterior? Bine. Dacă da, mulțumesc și foarte pe scurt v-aș solicita să vă gândiți dacă cu biroul președinției, când avem atâtea puncte pe ordinea de zi, care trebuie să le analizăm în, în timp foarte scurt și temele sunt așa de importante și delicate, biroul președinției să uh, ia în considerare o prelungire a lucrărilor ca să ne permită să luăm mai mult cuvântul, pentru că, sincer, două minute când e vorba de analizarea unui document de 170 de pagini și tema este foarte delicată, cum este, cea, este o temă legată de sănătatea umană, <clears throat> cred că nu, nu, ceva nu e bine. Sau ne acordă birou mai mult uh, timp la dispoziție sau trebuie să vorbim uh, așa de puțin. Deci trebuie reuniuni suplimentare și cine e interesat participă, cine nu, nu. Iar acum pe fond, uh, aici avem un subiect foarte delicat, pentru că s-ar putea, dacă aplicăm prea sever aceste măsuri, s-ar putea crea mari probleme pentru operatorii din sector. Iată, aici, la elementele juridice ale propuneri, se menționează aici că un articol poate fi tratat în UE doar cu substanțe biocide autorizate în acest scop. Însă dacă articolul este tratat cu biocide în afara teritoriului UE și apoi importat, nu e posibil să controlăm substanțele pe care acesta le conține. Astfel ar putea apărea riscuri pentru sănătatea umană sau mediu și așa mai departe. Așadar, eu aș solicita Comisiei, care a făcut această propunere, să facă o evaluare serioasă a instrumentelor pe care le vom putea la dispoziție pentru a putea controla uh, substanțele, produsele care provin din uh, terțe. Pentru că sunt de acord cu măsuri severe în Uniunea Europeană, dar să nu avem un sistem de control eficient uh, care doar să ne afecteze uh, uh, întreprinderile noastre și să nu facă nimic în sprijinul cetățenilor noștri. Grație. Ania Weisgerber. Mulțumesc, doamna Vaiscabe, mulțumesc, domnule președinte, și eu doresc să-i mulțumesc doamnei Clas pentru prezentarea care ne-a făcut-o. Obiectivul revizuirii ar trebui să fie protejarea sănătății Așa cum a spus deja domnul Jorgens, și acele materiale care conțin uh, biocide trebuie să fie supuse unui regim de autorizare. Vechea directivă avea multe puncte slabe și nu toate pot fi îmbunătățite. În ceea ce privește povara administrativă, costurile foarte mari, Până acum nu am putut să facem mari progrese în aceste domenii așa că nu prea am reușit să îmbunătățim aceste lucruri și voi da și două exemple. Acea, sub această propunere, exact ca înainte, produsele cu biocide sunt autorizate în Uniunea Europeană și va trebui să existe această autorizare centralizată. Însă eu sunt de părere că scopul nostru final ar trebui să fie o armonizare la nivel european cu un nivel de protecție foarte ridicat. De asemenea, se vor lua în calcul aici sănătatea consumatorilor și concurența pe piață. Trebuie de asemenea să ca directiva să conțină foarte multe informații, astfel încât până la urmă să se ajungă la armonizare, pentru că dacă nu, situația va fi ca și acum, nu va exista armonizare și vom avea discuții nesfârșite. S-a făcut un pas important uh, totuși spre armonizare și acest lucru mă bucură și asta și din uh, perspectiva consumatorului cât și a concurenței pe piață. Trebuie de asemenea să existe uh, o armonizare astfel încât să nu existe o uh, duplicare a informațiilor în cadrul uh, legislației cu privire la pesticide, pe mine mă deranjează următorul fapt. Uh, nu se vorbește destul despre riscurile care există, de asemenea și în directiva în ceea ce privește produsele cosme- cosmetice. Vă mulțumesc! Și mai, ex- mai avem două minute pentru comisie. Do- Doamnă Puci. Uh, Îmi cer scuze, domnule președinte, mulțumesc că mi-ați dat din nou cuvântul. Voi încerca să nu vă rețin prea mult. În primul rând vreau să le mulțumesc raportorilor din umbră și de asemenea și celorlalți membri pentru că sprijină această propunere și obiectivele pe care ni le-am propus. Este adevărat într-un anumit sens că s-a pus accentul mai mult pe reducerea costurilor, însă nu s-a făcut acest lucru cu prețul neglijării mediului și a sănătății populației. Eu cred că este foarte important să conștientizăm faptul că dacă directiva existentă ar fi mai eficientă, atunci aceasta ar putea să ducă și la nivelul de protecție a mediului și a sănătății publicului pe care ni-l dorim dar noi ne dorim ca directiva să fie mai uh, eficientă. De aceea, dumneavoastră aveți impresia că acum există mai multe puncte în noul text legislativ. Nu știu la ce document v-ați uitat, probabil că ați văzut într-adevăr mai multe puncte în ceea ce privește reducerea costurilor decât protecția mediului, dar este foarte clar pentru Comisie că nu vom reduce aceste costuri cu prețul uh, neglijării protecției mediului sau a sănătății. Cred că e important să mai subliniez un lucru. Uh, sectorul de biocide este foarte diversificat. Se pornește de la substanțe folosite pe nave, la dezinfectanți, la uh, ierbicide care nu se folosesc în agricultură, ci în orașe, în parcuri. Și acest, acest domeniu este foarte dar, așa cum am spus, mai există de asemenea și caracteristici regionale, dar acestea nu sunt la fel de importante ca în cazul agriculturii, însă trebuie luate în considerare. Există produse care sunt folosite în toată comunitatea, fără a se ține cont totuși de aspectul lor local. Așa că trebuie să mergem pe un domeniu mai lărgit și de aceea noi am uh, sugerat un sistem de uh, Uh, autorizare mai uh, puternic. Nu am spus că nu suntem de acord cu regulamentul în ceea ce privește pesticidele, dar uh, trebuie cumva adaptat. Ce există o, motiva- o motivație în ceea ce facem. Am putea discuta mai departe pe acest subiect. În ceea ce privește articolele tratate, a existat un, un coleg care a spus că trebuie neapărat să fie, luat, să fie avut în vedere și consumatorii care cumpără asemenea articole. În ceea ce privește definiția produselor cu risc scăzut, și aceasta este foarte importantă. Ne dorim să promovăm folosirea și punerea pe piață a acelor produse care conțin biocide care nu sunt foarte dăunătoare și ne dorim de asemenea să fie mai ușor pentru companiile mici să poată să, um, să facă inovații în acest domeniu, așa cum a subliniat domnul Prodi. În general, noi considerăm că biocidele sunt la fel de importante ca pesticidele, de care sunt de asemenea responsabilă și poate chiar mai mult, pentru că aici intră componenta sănătății publicului. Există biocide pentru dezinfectare, de asemenea sunt biocide folosite împotriva insectelor, așa că eu nu aș spune că e un sector mai puțin important decât cel al pesticidelor, însă are alte caracteristici, este mult mai uh, divers. Cred că ar trebui să mm, uh, discut cu doamna Claus și să facem niște calcule împreună este foarte clar că, într-adevăr, costurile pot fi foarte ridicate și tocmai prin această propunere dorim ca aceste prețuri, costuri să fie reduse. Astfel încât, de obicei, cei care pun produsele pe piață sunt IMM-uri. Sunt mult mai multe ca număr față de acele companii care produc substanțele originale, care de obicei sunt mari, um, mari uh, întreprinderi chimice și tocmai de aceea nu ne dorim să îi afectăm și mai mult decât sunt acum sub prezentul sistem această autorizare a produselor este mai puțin costisitoare decât cea pentru substanțe. Cred că era important să spun acest lucru. Cred că am făcut comentariile care erau necesare și sper să mai aibă loc asemenea discuții foarte interesante. Vă mulțumesc foarte mult! Doamnă Gilling, mai aveți un minut și jumătate, puteți să vă folosiți de el. Da, mulțumesc, domnule președinte. Am și eu uh, niște lucruri de spus, dar le, îi le voi da direct uh, doamnei Clas. Profit de ocazie ca să mă înscriu prima pe lista de cuvânt la următoarea discuție. Mulțumesc foarte generos din partea noastră, Crista, dacă mai ai ceva de adăugat. Äh, Domnule președinte, aș mai dori să mulțumesc tuturor celor care au luat cuvântul și pentru contribuția pe care și-au adus-o. Da, este foarte clar și știam deja că mai avem de discutat. Cred că există mulți care nici măcar nu au citit această propunere, dar uh, mă bucur pentru că voi avea ocazia să discut cu Comisia și, de asemenea, mă bucur că vom putea în continuare să discutăm astfel încât să ne putem uh, specifica niște obiective. În ceea ce privește biocidele și asemănarea lor cu, uh, cu pesticidele, trebuie să ne hotărâm exact dacă sunt asemănătoare sau nu. Este oricum clar că e vorba despre standardele de igienă, de sănătate pe care trebuie să le menținem. Îl vom copta aici pe domnul Jorgensen. Bine, vă mulțumesc frumos, reuniunea s-a închis, continuăm mâine la